Let's get Haideți să începem. Spune președintele, ne reluăm lucrările ședinței. Dați-mi voie ca înainte să trecem la punctele 14-17 să fac un anunț. Conform deciziei coordonatorilor din reuniunea de dimineață, mâine Comisia va trebui să voteze uh, pentru procedura cu privire la regulamentul referitor la preferințele uh, autonome um, de urgență pentru Pakistan, care știți că au fost suspendate anul trecut din cauza lipsei uh, acordului OMC. Comisia va vota uh, decizie prin care să solicite plenarei un mandat pentru a începe uh, trilogurile cu Consiliul pe acest subiect în baza acordului. Între timp, Comisia va începe reuniunile uh, neoficiale cu Consiliul pentru pregătirea acestui trilog. De asemenea, am mai hotărât să extindem termenul pentru amendamente privire la raportul ACA, procedura de aviz conform, până la cu două zile după decizia așteptată de la AFET vis-a-vis -vis de avizul pe care l-am solicitat din partea lor. Deci termenul era, nu știu sigur, spune președintele, Ok, there was no calendar. So, uh, it now... Nu există încă un calendar, dar uh, termenul este de două zile după, la două zile după uh, informarea cu privire la avizul AFET și o să vă anunțăm care va fi data exactă de îndată ce o avem. Să trecem acum Dar mai întâi o altă comunicare. Punctul 18 se amână, se referă la prezentarea studiului pe tema aderarea Federației Ruse la OMC și implicațiile acestui fapt pentru relațiile economice UE-Federația Rusă. Și asta din cauza că autorul acestei, acestui studiu s-a îmbolnăvit. Așadar, haideți să ne reluăm acum lucrările cu o dezbatere în comun pentru punctele 14 până la 17, care întâmplarea face să fie tocmai despre acordul între Uniunea Europeană și Federația Rusă, diverse acorduri între acestea, în vederea aderării Federației Ruse la OMC. Punctul 14 se referă la uh, comerțul cu părți și componente de autovehicule. Raportorul nostru este Pavel Zalewski. Apoi, la 15, acordul cu privire la menționarea angajamentelor privind comerțul cu servicii. Raportor Gianluca Susta, punctul 16, acord între UE și Rusia cu privire la introducerea sau creșterea taxelor la export pentru materii prime. raportoare Ines Vaidere și, în sfârșit, punctul 17 privind acordul cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn. Raportoare, din nou, Ines Vaidere. Încep prin a da cuvântul raportorilor, dacă sunt prezenți. Și văd că Pavel Zalewski este aici la prezidiu, fiind vicepreședintele acestei comisii. Pavel, ai cuvântul. Mulțumesc, Vital. Voi vorbi în poloneză. Kilka uwag. Po pierwsze, jest to kolejne porozumienie, czy jest to porozumienie? Mai întâi, doamnelor și domnilor, dați-mi voi să spun că este încă un acord care se leagă de aderarea Rusiei la OMC, o evoluție în sine foarte pozitivă și de mult așteptată de Uniunea Europeană și, prin urmare, astfel ne vom îmbunătăți relațiile economice și comerciale cu Rusia. Problema se pune din perspectiva costurilor pe care le, va, le, vor, le va suporta Uniunea Europeană. Pe scurt, dacă concesiile pe care Uniunea Europeană le-a făcut Federației Ruse și, uh, fără îndoială, acest acord privind taxul pentru, uh, taxele pentru comerțul cu părți și componente de autovehicule este o asemenea concesie, și mă bucur și mulțumesc Comisiei Europene că astăzi putem discuta în uh, detaliu acest um, dosar. Vom vorbi despre consecințele prevăzute ale aderării Rusiei la OMC, consecințele pentru comerțul european și în acest context uh, mai amplu vom putea să vedem dacă ar trebui să fim de acord cu uh, aceste, să aprobăm aceste acorduri. Sarcina noastră a fost uh, ușurată de comisie pentru că um, acesta spune că consecința generală asupra comerțului va fi una pozitivă. Și tot comisia mai spune că a negociat și o măsură, o clauză de uh, salvgardare care spune că dacă exporturile uh, europene către Rusia scad semnificativ, atunci acest mecanism de salvagardare se va activa și vom putea preveni uh, continuarea acestei tendințe uh, de scădere a exporturilor către Rusia. Este un element esențial pentru că industria auto este una dintre cele mai importante ramuri ale industriei Uniunii Europene și, pe de altă parte, concesiile care i s-au făcut Rusiei sunt uh, destul de exagerate. Prin urmare, în concluzie, eu mă aștept ca Uniunea Europeană să monitorizeze în mod continuu comerțul în acest sector pentru ca la primele semne că este necesară punerea în aplicare a acestui mecanism, el să fie activat cât de repede cu putință. Și, în al doilea rând, mai cred că adoptarea acestui pachet ar trebui să depindă de prezentarea de către Comisia unei poziții sau unei analize generale a beneficiilor uh, de, um, um, pentru Uniunea Europeană um, ale aderării Rus, Federației Ruse la OMC. Avem nevoie de niște date suplimentare și după aceea vom putea spune da acestui acord. Mulțumesc frumos! Președintele, da, sigur, uh, toate acestea sunt proceduri cu aviz conform și discutăm acum doar uh, recomandările în sine. Să trecem uh, la al doilea document, raportor Gianluca Susta de la Socialist Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus deja, aceste acorduri fac, part din, fac parte din aderarea Federației Ruse la OMC. După 18 ani de um, negocieri, este un fapt important atât pentru Uni Uniunea Europeană cât și pentru Rusia vor exista noi oportunități de competitivitate. Este o piață care se va dezvolta și uh, sectorul auto reprezintă uh, 20%, sectorul de care mă ocup, îmi cer scuze, reprezintă cam 20% din exporturile uh, din Uniunea Europeană către Rusia, iar noul acord va îmbunătăți mediul economic. În unele sectoare vor exista îmbunătățiri semnificative și aici mă refer de exemplu la telecomunicații și serviciile financiare, în altele oportunitățile vor fi mai puține date fiind restricțiile pentru um, afacerile uh, externe. Rusia a fost de acord uh, să participe la investiții și să ofere un mai bun acces la servicii în 18 sectoare, în 11 sectoare și 118 uh, subsectoare, inclusiv construcții, servicii poștale, telecomunicații, servicii financiare și așa mai departe. Deci aceștia sunt pași importanți, deși va trebui să vedem cum uh, se va întâmpla în practică și pe termen lung. Este un lucru adevărat în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor, și va trebui să vedem dacă se schimbă și legislația uh, rusă pentru uh, uh, sensul deschiderii către piață. În ceea ce privește angajamentele uh, pentru uh, schimbul de servicii, avem uh, un acord care uh, se referă la transportul maritim internațional și mobilitatea sau detașarea lucrătorilor. Angajamentele bilaterale sunt deja mai ample decât cele din cadrul acordului privind aderarea la OMC. Deci situația în aceste sectoare este deja mai bună între Uniunea Europeană și Rusia. Totodată există și un acord bilateral al cărui scop este acela de a asigura că această situație benefică va continua. Este important să vedem aderarea um, Federației Ruse la OMC ca un uh, element pozitiv și să înțelegem că totodată vom avea de câștigat și în sectorul serviciilor. În ceea ce privește acord, uh, efectele financiare ale acordului bilateral între Federația Rusă și Uniunea Europeană, va trebui să actualizăm unele dintre norme care sunt vechi de chiar 20 de ani pentru a ne asigura că în sectoarele comerțului și serviciilor uh, schimbările se produc. Este un text pe care, în general, putem susține și uh, orice contribuții vor, aduce la, vor uh, îmbunătăți textul. Uh, mulțumesc, spune președintele. La următoarele două dosare, raportoarea este Ines Vaidere de la PPE. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, uh, dragi colegi. Nu o să uh, repet ceea ce aveam de spus vis-a-vis -vis de conținut și raționamentul cu privire la cele două acorduri, pentru că am discutat uh, toate acestea la reuniunea anterioară și am recunoscut importanța și urgența acestor dosare. De aceea am uh, propus ca Parlamentul să-și exprime consimțământul. Am însă câteva observații de făcut cu privire la deficiențele existente și câteva întrebări pentru comisie. Mai întâi, acordul pentru uh, materiile prime și, dacă îmi permiteți, o să vorbesc despre ambele dosare. Așadar, acest acord pentru materii prime se spune că știm că el este complementar uh, angajamentelor uh, Rusiei pentru OMC. Este vorba de 700 de produse, inclusiv materii prime, sol, gaz, uh, metal, uh, lemn și altele. Toate acestea reprezintă cam 80% din materia prima exportată de Rusia și acum va avea tarife obligatorii. După cum am spus în expunerea de motive, principarea mea îngrijorare aici este Uh, formularea insuficient de precisă, angajându-se să facă cel, toate eforturile și să se consulte, Rusia nu se obligă astfel încât să ne asigure că nu va repeta măsuri protecționiste pe care le-a aplicat în trecut de repetate ori. Aș vrea să aud mai întâi dacă formularea acestui acord este considerată una bună de către Comisie și, mai important, ce se întâmplă dacă Rusia nu acceptă niciuna una dintre soluțiile propuse de Uniunea Europeană cu ocazia consultărilor prevăzute de acest acord. Nu văd că avem prea multe instrumente de a uh, pune în aplicare acest uh, instrument, mai ales uh, uh, acoperă materiale care nu, este, nu sunt incluse în acordul Rusiei cu OMC și este foarte dificil să. Uh, introduci un mecanism de soluționare a disputelor, dată fiind formularea laxă a acordului. Apoi, în ceea ce privește acordul cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn, dacă îmi permiteți, Uniunea Europeană are un interes puternic uh, și ofensiv în acest uh, acord pentru că um, este interesată de uh, exporturile de lemn din Rusia. Între timp, se oferă un caz fără precedent și anume Uniunea Europeană gestionează uh, contingentele de export ale uh, unei, unui stat terț. Prin urmare, cadrul legislativ este foarte important. Comisia se oferă să adopte dispoziții pentru gestionarea uh, cantităților și a contingentelor prin uh, acte uh, de implementare. Însă, dispozițiile par să meargă dincolo din, de articolul 218 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Așa cum s-a întâmplat întotdeauna cu acordurile internaționale, poate ar fi fost mai bine să le supunem unui act de codecizie conform articolului 207 cu includerea Parlamentului. Luni, Comisia a spus că punerea în aplicare a acestor uh, cote pentru export uh, se va uh, face pe baza primul venit, primul uh, servit și nu va necesita o decizie a autorității de uh, punere în aplicare. Comisia nu vrea să suplimenteze cu nimic textul. Însă, noi vedem că aceste dispoziții legislative sunt propuse tot mai des în diverse acorduri de schimb internațional. Uh, se pare că tendința este una crescătoare în acest sens și eu chiar vreau să sper că în viitor aceste dispoziții nu vor mai apărea în propunerile pentru viitoarele acorduri comerciale uh, și uh, deciziile uh, asociate ale Consiliului. Președintele, mulțumesc. O să... Deci am ascultat prezentările raportorilor celor patru propuneri de uh, recomandare. În toate cazurile, recomandările sunt să aprobăm aceste acorduri, să vedem cine dorește să intervine acum din partea celorlalți membri ai Comisiei. Bern Lange, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi raportori. Mi se par foarte bune rapoartele dumneavoastră și ele arată că deja, după cum discutăm acum, vom fi pentru aceste acorduri, cu probabil. Însă există și anumite ușițe de dos care se folosesc și pe care nu putem să le acceptăm. Și ca să revenim la acordul cu privire la industria auto. Dacă ar fi să vorbim despre regulile OMC, atunci acestea trebuie să fie valabile pentru toată lumea. Și acum noi elaborăm o legislație în care avem o plasă de siguranță proprie, pentru că nu știm exact dacă partea cealaltă dorește să respecte regulile jocului. Bineînțeles că putem întreba dacă programul de investiții în sectorul auto, de autovehicole uh, a înțeles uh, care este dreptul uh, subvențiilor și dreptul, drepturile care se aplică. Am o problemă, într-adevăr, cu aceasta dacă până în 2018 e nevoie să extindem acest program sau nu. Acum, în ceea ce privește raportul pe tema materiilor prime, mi se pare și titlul surprinzător. De fapt, plecăm de la premiza că dacă discutăm uh, de un acord în cadrul OMC, tarif, uh, contingentele tarifare să fie scăzute și, în general, taxele să fie scăzute și nu să se crească aceste uh, cote. Consider că aceasta pur și simplu contravine regulilor OMC din start eforturile Rusiei de a face aceste reduceri, poate că se integrează în lista celor 17 uh, domenii, 700 de domenii, îmi cer scuze, dar e ciudat să se spună că odată ce o materie plină devine mai interesantă, se extinde și lista. În niciun caz nu trebuie să permitem așa ceva. Și apoi, cum a spus și raportarea înainte, se pune întrebarea cât de puternice sunt angajamentele. Dacă ar fi să citim uh, din raport, vedem că se fac eforturile cele mai mm, mari posibile și se consultă diverse, diverse actori, dar toate acestea sunt uh, chestiuni neobligatorii care relativizează, de fapt, prevederile. Mai ales în ceea ce privește materiile prime, nu putem accepta aceste condiții decât dacă există o limită în timp. Și dacă în final gestiunea materiilor prime devine un acord obligatoriu care respectă reguli unitare în care pentru Uniunea Europeană se exclud costuri suplimentare și în ultimul raport pe tema lemnului putem pune întrebări dacă avem nevoie cu adevărat de o reglementare a cotelor sau dacă OMC-ul n-ar trebui mai degrabă să ofere o perspectivă de liberalizare în general. Și dacă tot punem întrebarea cu privire la cotele, eu mă întreb cine are dreptul să decidă asupra acestui uh, subiect. Oare printre acestea al patrulea acord uh, nu se pune la îndoială dreptul de codecizie al Parlamentului și competențele de codecizie ale Parlamentului în procedură ordinară? Iată de ce Cred eu că astfel de reguli nu ar trebui să mai fie cele care să ne ghideze pe viitor. Pe scurt, deci, din partea noastră, avem, sunt destul de sceptic uh, despre portițele care au fost lăsate deschise pentru ca să se bage tot felul de chestiuni pe la spate. Eu cred că e nevoie de un acord, dar nu așa. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Sunt convins că și Comisia dorește să reacționeze la remarcile dumneavoastră. Dorește cineva să mai ia cuvântul pe această temă cu Rusia? Pachetul Rusia? Nu este cazul. Și acum trecem la comisie. Avem aici pe directorul general adjunct, oaspete, domnul Peter Balas pe care îl salut și aveți cuvântul acum pentru ca să comentați ceea ce ați auzit. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare o onoare să fiu prezent aici într-un moment atât de important, în momentul în care Comisia INTA, de fapt, duce la bun sfârșit discuția acordului nostru bilateral. Permiteți-mi să fac câteva comentarii generale mai întâi. În primul rând, reacționăm uh, Acum la întrebarea domnului Zalewski, care întreba dacă pentru toți membrii OMC este bine că Rusia aderă la uh, OMC și dacă pentru Uniunea Europeană este important acest lucru pentru că cu siguranță comerțul cu Rusia este un aspect important pentru noi. Care este situația acum? Avem un acord bilateral uh, foarte slab din 1994, acordul de parteneriat și cooperare, care este un acord destul de slab, care nu oferă niciun angajament obligatoriu din partea Rusiei. Ba chiar aș spune că este un acord inegal defavorabil pentru Uniunea Europeană. Acum, prin obligațiile OMC, obligăm uh, Rusia să se adapteze tarifului uh, națiunii cele mai, defavor- cele mai favorizate și credem că aceasta obligă să oferim Rusiei și uh, ceea ce se oferă și altor țări și Rusia trebuie să ne ofere același lucru. În 2008-2009, Rusia a fost uh, gata să-și uh, elimine taxele la export pentru foarte multe produse, sute de produse și și-a, și și-a crescut însă taxele la export uh, pentru lemn, ceea ce a distrus o mare parte a industriei de procesare a lemnului în Uniunea Europeană, iar Rusia astăzi uh, poate folosi foarte multe măsuri uh, non-tarifare, care nu sunt consistente cu OMC-ul, oprind, de exemplu, importurile din Uniunea Europeană de animale. De exemplu, anul trecut a fost anul legumelor și anul acesta este anul cărnii. exporții, a, experții, îmi cer scuze, au o imaginație foarte bogată atunci când vor să elimine importurile. În absența așadar unui recurs legal, se poate continua așa, dar prin aderarea Rusiei la OMC, aceste chestiuni nu o să mai fie posibile. O parte foarte importantă a politicii economice și comerciale va fi obligatorie și dacă Rusia nu își va respecta angajamentele, se poate intra într-o procedură de litigiu și se pot uh, lua măsuri uh, și se pot cere compensări uh, pentru daune toate aceste posibilități nu erau deschise în momentul de față, când nu suntem legați decât de relații bilaterale. După părerea noastră, Rus, Rusia a oferit un pachet destul de important de aderare, comparație cu alte țări care au aderat la OMC. De fapt, economii cum ar fi Ucraina, Arabia Saudită și alte economii mari care au intrat în ultimii 10 ani la OMC nu au avut o ofertă atât de mare. Uh, este cu siguranță o ofertă competitivă cu India și Brazil, Brazilia, ce scuze, care nu au angajamente similare față de Rusia. În cazul Indiei este absolut legal ca ei să aplice tarife de 6-7% pe anumite produse, pentru că sunt membri fondatori ai uh, OMC și totuși ei și-au respectat angajamentele și au continuat uh, totuși această practică. Însă pentru membrii cum ar fi Rusia există o schimbare majoră. Tarifele industriale vor fi pe la 7,8% după aderarea OMC din partea Rusiei și tariful UE este de 4%. Bineînțeles că Rusia are un tarif mai mare decât UE, dar în multe domenii Rusia s-a obligat, în ceea ce privește serviciile, de exemplu, mult mai mult decât altă economie emergentă, iar în uh, ceea ce privește protecția proprietății intelectuale și achizițiile publice sau uh, alte domenii, de asemenea, și-a luat angajamente serioase. Suntem convinși că acesta este un pachet interesant și că am putea obține foarte multe de la Rusia în momentul de față. Pe lângă cele cinci acorduri cu Rusia pe care le discutăm astăzi. Patru din acestea sunt uh, obligatorii, legali, cel de-al cincelea pe materiile prime, accept într-adevăr că nu este unul obligatoriu, este vorba de un acord politic. De ce e vorba de un acord politic? Vreau să explic. Uniunea Europeană a semnat acum 8 ani, în 2004, acordul său bilateral despre taxele la export, bazându-se pe 700 de produse, 700 de produse care, la care Rusia avea pe atunci taxe de export. Pentru fiecare dintre ele s-a angajat însă cu o reducere, dar nu la, nicăieri nu se merge până la 0% în următorii patru ani. Pentru celelalte materia, materii, în 2004, Rusia nu a fost gata să se angajeze în niciun fel, spunând că nu vor aplica taxe de export dar că vor să-și lase deschisă posibilitatea să introducă taxe de export în, uh, într-o argumentație care a fost întotdeauna parte a acordului nostru. Având în vedere acest context, am încercat să facem ce se putea face cu acest acord, care era cel mai bun posibil. Dar nu a existat nicio alternativă. Dacă Rusia uh, ar fi fost gata cu 8 ani înainte să-și se oblige la tarife de 0%, nu ar fi fost nevoie de acest acord pentru că lucrurile erau deja obligatorii. Dar, printre țările care au aderat de curând, cum ar fi Ucraina sau alte care, care s-au angajat pentru taxele la export, țările nu au considerat că toate regimurile lor tarifare trebuie să fie obligatorii. Cred că domnul Lange a menționat că, în general, se încearcă o depărtare de legile, de regulile generale OMC, dar nu există astfel de reguli în cadrul OMC. Toți membrii OMC care nu au intrat în ultimii 10 ani sau 15 ani au libertate totală. Noi nu folosim taxele la export, dar dacă am vrea, am putea introduce taxe la export uh, cu o serie de țări precum India, Brazilia și alte țări. Rusia, Ucraina și alții care au intrat de curând în Uniunea Europe- în OMC au considerat că sunt uh, discriminate pentru că au mai multe angajamente de respectat decât foștrii membrii OMC. Noi nu considerăm că e vorba de o discriminare, ci considerăm mai degrabă că a fost o reacție la tendința din crescândă de a folosi taxele la export, încercarea de a negocia ceea ce este compatibil cu regulile OMC, adică OMC+. Nu e vorba de aplicarea acestor reguli la majoritatea țărilor, ci de această nouă reglementare. Asta este ce am obținut așadar în ceea ce privește taxele la export. Din partea Rusiei un angajament politic și acest rezultat nu este neapărat accesibil pentru toți partenerii noștri OMC. Există consecințe negative, taxele la export sunt aplicate destul de des cu posibilitatea de recurs legal din partea Uniunii Europene, în ciuda faptului că exporturile uh, sunt nedorite în acest domeniu. Pe energie însă, de exemplu, avem uh, astfel de taxe. Aceasta este situația. Eu nu pun uh, la îndoială faptul că acesta este un acord foarte puternic din punct de vedere legal, dar nu a fost posibil să obținem mai mult pentru că Rusia a făcut din prima clipă uz de un principiu foarte puternic și anume că ceea ce depășește cele 700 de produse sau materii nu sunt gata să, să angajeze la anumite clauze legate de celelalte produse. Însă am avut consultări foarte bune care ne oferă un instrument diplomatic care ne va permite să rezolvăm uh, situații um, care ar putea, cu care am putea să ne întâlnim. Însă uh, Rusia nu dorește să crească um, taxele la export la altele decât cele 700 de produse și în ceea ce privește aderarea, nu vor trebui de, doar să se întoarcă acolo unde erau în 2007, când au început, ci vor trebui să se întoarcă chiar la niveluri mai scăzute decât cele de atunci. În ceea ce privește acordul pe serviciile maritime, nu am nimic de adăugat la raportul foarte bun al domnului Susta. Cred că este clar că vrem să păstrăm preferințele pe care le avem uh, pe activitățile de prestare a serviciilor și din partea Rusiei același lucru se întâmplă și cu Ucraina unde am avut un acord similar de bilateral. Și în final aceasta mă duce cu gândul la celelalte trei acorduri care au rămas. Unul este cel pe baza căruia domnul Zalewski și-a întocmit raportul pe, raportul pe tema industriei auto. S-a spus că Uniunea Europeană a făcut concesii față de Rusia prin semnarea acestui acord. Eu aș zice să ne uităm la problemă altfel. Acordul, aderarea la OMC este o, un proces unilateral pentru că membrii OMC nu fac nicio concesie, ci țara care aderă își respectă și trebuie să se angajeze în anumite sens, sensuri. Având în vedere regimul OMC și beneficiul de a avea o intrare pe piața OMC, aceasta este situația. În ceea ce privește serviciul um, industriei auto, Rusia a avut o, o politică de investiții care s-a bazat pe măsurile, măsuri inconsistente. Ei au aplicat o politică inconsistentă la mai multe sectoare, de exemplu mașini agricole sau alte um, utilaje chem, chimicale, uh, și altele. Ceea ce am uh, negociat noi cu ei este că din momentul aderării la OMC, toate aceste măsuri uh, care nu sunt coerente, numite TRIM, vor trebui analizate conform acordului privind măsuri de investiții legate de comerț. Aceasta se aplică și uh, serviciului industriei auto, așa cum s-a acceptat uh, prin acorduri bilaterale între Uniunea Europeană și Rusia că dacă până în 2018 s-ar vedea un impact negativ pe exporturile UE de, mașini, de accesorii de mașini și componente, Rusia trebuie să compenseze situația aceasta. Dar eu cred că acest acord nu va trebui să fie folosit pentru că se vede că importurile cresc și deci această clauză de salvgardare nu trebuie folosită, dar noi am vrut să ne asigurăm că nu va exista un impact negativ și dacă va exista, să poate fi contrabalansat. De asemenea, se va ajunge de la procent de 25 la 15%. pe taxele pe uh, automobile și uh, chiar dacă uh, deci dacă se vor respecta aceste acorduri, atunci vor fi beneficii de ambele părți. De asemenea, companiile mari din SUA și din UE și-au stabilit deja investițiile pe care vor să le activeze în Rusia și-au luat deja aceste măsuri și beneficiază de aceste reguli pentru că au o situație de egalitate cu companiile rus, ruse, mai mult sau mai puțin, pe piața locală. Comisia a trebuit să găsească un acord între interesul investitorilor din Uniunea Europeană și interesul exportatorilor UE. Acest acord este un rezultat așadar al acestui studiu. Acum, dacă e să vorbim de lemn, nu cred că regimul OMC este unul mai liberal. Eu cred că acordul pentru Rusia prevede să se aplice contingente care au fost negociate împreună cu taxe la export extrem de ridicate, dar contingentele se aplică doar la unele specii de conifere. Aceasta este, un, este în interesul Uniunii Europene să importe aceste tipuri și avem în cadrul acestor contingente tarife foarte scăzute. De fapt, acesta ar fi singurul membru OMC, Uniunea Europeană, adică care ar avea cote proprii, ceilalți membri pot importa lemn la un tarif standard. Ceea ce face acest acord este ca, pe lângă asigurarea unor contingente tarifare pentru Uniunea Europeană, ne asigurăm că Uniunea Europeană va ghida de asemenea uh, regimul uh, taxelor la export ale Rusiei. Bineînțeles că ele vor fi întocmite de autoritățile ruse, dar trebuie să urmeze deciziile autorităților UE cu privire la distribuirea contingentelor. Țările care au avut experiențe nefericite cu anumite uh, Uh, aspecte legate de Rusia, cum ar fi Letonia, de exemplu, care ne poate spune cum pot fi abuzate taxele la export în anumite condiții. Deci pentru ele va exista o protecție specială. Cred că este foarte bine să înțelegem că acesta este interesul să semnăm acest acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc! După aceste explicații din partea Comisiei, aș zice să ne reîntoarcem la raportori și începem cu Pavel Zalewski. Yes, thank you very much, uh, director. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Eu înțeleg situația și, bineînțeles, uh, am început relațiile noastre cu Rusia de foarte de jos, deci uh, această aderare la OMC le-a civilizat, le-a permis uh, o a permis ridicarea la un nivel uh, mult mai uh, echilibrat. Înțeleg că dumneavoastră încercați să ne convingeți că există interese de ambele părți și că este un acord care aduce avantaje ambelor părți, și uh, cu această nădejde în minte, sper să sprijiniți soluția propusă privind industria auto. Sì, Presidente, io credo che ci sia molto poco... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că mai rămâne ceva de adăugat din partea mea. S-au făcut observații care sunt uh, consecvente cu cele spuse de domnul director. Vă mulțumesc, vreau să mulțumesc Comisiei pentru explicațiile cuprinzătoare. Dar, dar am avut o viziune în timp ce mi se explicau aceste lucruri. Nu voiam să mi se mai vorbească tot timpul de această iubire necondiționată pentru ruși, pentru Rusia. Uh, fiindcă a vrut Rusia, fiindcă a spus Rusia, fiindcă a făcut Rusia. Comisia e comisia, dar noi suntem politicieni și uh, iată, acum am avut o viziune, cum că Uniunea Europeană va fi cea care stabilește condițiile și ne vom putea mândri cu ele. Asta voiam să adaug și sper din tot sufletul. Bun, bun, uh, parteneriat strategic, dar când am uh, sosit eu la Parlamentul European acum 8 ani, am întrebat de ce este Rusia partener strategic și nu Ucraina, de pildă. Am primit un răspuns de la persoanele competente. Fiindcă așa a dorit Rusia. Și asta este. Eu, una, sper într-adevăr ca acest acord, parteneriat strategic, va fi documentul prin care ne vom putea prezenta și noi regulile. Iată, aceasta este viziunea mea și sper să se înfăptuiască. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Dat fiind că comisiei s-au adresat din nou întrebări, sunt obligat să-i dau din nou cuvântul. Doamnă, uh, vă rog să urmăriți comentariile din presa uh, rusă privind uh, beneficiile, avantajele. Nu sunt decât critici și nemulțumiri, iar guvernul rus promite că îi va apăra pe toți de efectele liberalizatoare ale aderării la OMC. În ceea ce privește parteneriatul strategic, avem uh, un, nu un parteneriat uh, strategic, uh, ci avem acest acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Rusia, care însă nu poate fi finalizat în condițiile existente, chiar dacă în principiu ar fi mult mai avansat În ceea ce privește eticheta strategii, parteneriat, asta contează mai puțin decât miezul relațiilor și cred că aceste țări la nivel politic și economic și comercial sunt o provocare pentru noi toți, indiscutabil. Dar uh, nu știu cine simte o dragoste necondiționată pentru uh, Rusia. Eu unul nu și nici alți colegi ai mei de la comisie. Uh, Calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor, dacă există, fiindcă e o procedură simplă, da sau nu. Și dacă cineva o să înainteze un amendament pentru a respinge acest acord, la întâlnirea noastră din mai, la următoarea întâlnire din mai, la plenar vom ajunge cu votul în luna iulie, deci înainte de vacanța de vară. Now we make a leap forward. Facem un mare salt înainte. And we'll have a joint debate. Și avem din nou o dezbatere comună privind trei dosare. Them on uh, public procurement. Privind achizițiile publice. Toate aceste trei dosare se referă la achizițiile publice. Este vorba despre avize IMCO. Pentru IMCO, comisia competentă pe fond și avem un prim schimb de păreri în ceea ce privește avizul nostru. Raportorul pentru toate aceste dosare, pentru toate aceste puncte din pachetul achizițiilor publice este Gianluca Susta, căruia îi dau cuvântul. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ni s-a solicitat să dăm un aviz pe marginea acestui subiect. IMCO este comisia competentă pe fond. Acest domeniu este unul strategic pentru Uniunea Europeană. Va trebui să întocmim un raport privind două directive privind schimbarea modelului contractelor de concesiune și achizițiile publice. Ceea ce, bineînțeles, merge mână în mână cu abordarea comisarilor Barnier și de Cucht în ceea ce privește deschiderea pieței uh, externe a Uniunii Europene Regiunii Uniunii Europene pentru achizițiile publice și ne arată în egală măsură cât de important este ca industria europeană să aibă acces la piețe deschise. și să beneficiem, deci, de un adevărat tratament reciproc, care adesea este dat uitării în anumite cazuri în ciuda ceea ce oferim noi altor țări când vine vorba de achiziții publice sau servicii locale. Bineînțeles, această piață este foarte importantă în Uniunea Europeană, una dintre piețele unde s-a manifestat cea mai, unde a existat cea mai puțină uh, descentralizare. Avem un nou cadru care va fi stabilit uh, și care a fost uh, prezentat în noiembrie, dar pe care îl vom analiza mai în amănunt la OMC. Va fi obligatoriu pentru 42 de țări, dintre care unele sunt parteneri strategici pentru Uniunea Europeană. Uneori uh, este vorba de reglementări complexe, iar uh, noi, pe de altă parte, suntem foarte deschiși în aceste domenii ceea ce complică lucrurile pentru noi și ridică piedici greu de depășit. Deci, situația diferă între țările europene, Uniunii Europene și țările din afara granițelor Uniunii Europene. Dar să nu cădem în capcana protecționismului, nici vorbă. Dacă dorim tratament egal, reciproc și dorim ca regulile să fie respectate, asta e una. Dar să nu fim prea protecționiști în ultimele săptămâni, în ultimele luni, în Uniunea Europeană ă, Uniunea Europeană a asistat la legislație în domeniul ă, Statele Unite ale Americii și legislație mm, cu caracter protecționist în Franța, iată acum ă, prin prisma alegerilor. Este o cale periculoasă, bineînțeles, noi invocăm motivul reciprocității, dar trebuie să avem grijă. În acest domeniu este foarte important să nu uităm care sunt principalele sectoare, cele mai importante, contractele de concesiune, achizițiile publice, pentru contractele publice, mă scuzați, ar trebui să se întemeieze pe criterii cinstite, deschise și corecte. Ar trebui să existe uh, o procedură deschisă, dar în egală măsură trebuie să existe necesitatea respectării unor criterii sociale. Și este foarte important ca alegerea făcută să se întemeieze pe o gamă variată de criterii și nu doar pe criteriul costului cel mai scăzut. Trebuie să ne aplecăm atenția foarte mult asupra pragurilor și asupra ocazilor oferite. E nevoie să avem, să avem în vedere și subcontractarea, fiindcă adesea acestea sunt pe, pe buza ilegalității și uneori sunt exploatate de elemente uh, din uh, lumea interlopă. Trebuie să avem grijă, să avem uh, organisme de monitorizare bine puse la punct pentru a ne putea asigura că acestea pot participa la cei care vin în Uniunea Europeană pot participa la aceste conces... proceduri de concesiune, dar și noi să avem aceleași șanse în afară. Bineînțeles, trebuie să existe să se salvgardeze, garanteze unele criterii importante pentru noi care țin de moștenirea noastră juridică, de modelul nostru social și a trebuit să avem mare grijă în ceea ce privește revizuirea directivelor europene în acest domeniu, în domeniul concesiunilor. Când vine vorba de concurența externă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! nu e nevoie să subliniez importanța acestui pachet legislativ pentru care ne pregătim uh, avizele către Comisia competentă de pe fond, IMCO. Deschid acum uh, dezbaterea. Iaroslav Valența de la PPE este primul deputat care ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Domnul Hanslich, raportorul nostru din umbră, nu poate să ia parte la ședința de astăzi, fiindcă este acum la IMCO, dar uh, dorea, uh, a dorit să vă spun uh, câte ceva în numele său. Asigurarea unui cadru juridic pentru achizițiile publice este necesară pentru asigurarea trans- transparenței și pentru a Um, crea un mediu favorabil PPP-urilor, mai ales în ceea ce privește infrastructura cheie. Aceste chestiuni sunt foarte importante și în ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu țări terțe, unde există unele piedici comerciale și condiții juridice nefavorabile care, care afectează schimburile comerciale, mai ales în servicii și uh, achiziții publice. Piețele interne și externe sunt din ce în ce mai conectate, astfel încât legiuitorii europeni, cât și e, negociatorii da, din comerțul internațional trebuie să țină cont de posibilele consecințe bilaterale, atât pentru piața internă, cât și comerțul internațional. În egală măsură, ar trebui să aibă o abordare coerentă care să se orienteze către promovarea valorilor europene în ceea ce privește achizițiile publice, transparența, de pildă, uh, combaterea corupției și sprijinirea uh, drepturilor sociale și drepturilor omului. Achizițiile publice transparente din uh, punct de vedere legal uh, reprezintă o precondiție pentru asigurarea unui teren echitabil și pentru combaterea corupției în mod mai eficient. Piața achizițiilor publice europene este cea mai deschisă din lume. Astfel încât uh, trebuie să se consolideze unele mecanisme ale achizițiilor publice. Trebuie să asigurăm transparența și corectitudinea în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. În egală măsură, ar trebui să ne aplecăm mai mult către sprijinirea IMM-urilor, pentru ca acestea să poată participa la contracte internaționale de, de achiziții publice mai des și pentru a nu fi victime ale discriminării ca fiind uh, IMM-uri europene. În ceea ce privește propunerea Comisiei Europene cu privire la achizițiile publice, ar trebui să ne concentrăm asupra scutirilor de la uh, secțiunea 3, articolul 9, care se referă la contractele acordate pe baza unor proceduri internaționale. În ceea ce privește directiva sectorială, este vorba de acordarea contractelor prin, uh, în domeniul transportului, uh, uh, furniz, alimentării cu apă și operatorilor serviciilor poștale, ar trebui să ne concentrăm pe aspecte legate de acordarea contractelor de uh, închiriere, de leasing sau de revindere în domenii cum ar fi apărarea sau contractele care sunt acordate în conformitate cu proceduri internaționale, contracte acordate companiilor conexe sau unor întreprinderi comune, unor parteneriate, unor membri ale unor parteneriate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Emma McClarkin are acum cuvântul de la ECR. Mulțumesc! Importanța reformei în domeniul achizițiilor publice este foarte clară. 19% din PIB-ul european eh, vine din achizițiile publice de bunuri și servicii există un potențial mare de creștere a acestui proces prin deschiderea piețelor achizițiilor publice și prin industriile competitive. Există potențial de creștere, de creare de locuri de muncă, iar vremurile acestea prin care trecem ne cer toate acestea. Iată de ce o să o să depun eforturi cu colegii mei pentru a moderniza achizițiile publice europene. Grupul ECR, grupul meu, este vârf de lance, a fost vârf de lance în pregătirea acestei reforme în ultimii doi ani și jumătate și ne dăm foarte bine seama ce prilej avem acum de reformare a achizițiilor publice pentru a se ridica la înălțimea standardelor și nevoilor de astăzi. Am câteva idei în ceea ce privește modernizarea pe care o să vi le împărtășesc astăzi. În primul rând, trebuie să simplificăm, să modernizăm directivele care au devenit prea tehnice, prea complicate. Există riscul neconformității și este atât de ridicat încât inovarea a fost sufocată. Trebuie să profităm de acest prilej, fiindcă este prilejul în care putem să adaptăm achizițiile publice de secolul 21 la um, epoca modernă, putem fi mai eficienți. Sunt de acord cu domnul uh, raportor. Trebuie să avem mare grijă să nu ne folosim de situația de criză actuală ca o scuză pentru a fi protecționiști și pentru a da dovadă de lipsă de transparență. Este un prilej ca noi să ne adaptăm regulile uh, epocii digitale pentru a putea canaliz, pentru a putea folosi potențialul de creștere și de inovare de care avem mare nevoie. Aș dori să reafirm importanța pe care o acordăm, pe care o acord eu și grupul nostru importanței reformei în domeniul achizițiilor publice. Ne vom, nu vom precupeți niciun efort în acest proces și vom rămâne vârf de la sper, în negocieri care este prioritatea noastră cheie. Comisia noastră are un rol foarte important de jucat în acest proces și sper să joc și eu un rol activ pe acest parcurs. Vă mulțumesc. Ianic Jadot are cuvântul. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta e un dosar foarte important și piețele publice se află într-o situație dificilă pentru că și statele au puține mijloace financiare, comerțul este liberalizat și de aceea acestea sunt un instrument care trebuie să devină și un uh, instrument de politică industrială, un uh, instrument uh, care să fie în serviciul economiilor noastre. În ceea ce privește dezbaterea cu privire la reciprocitate, aceasta este o dezbatere legitimă. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem este dacă piețele publice nu devin și un serviciu Um, un instrument în serviciu întreprinderilor noastre și un instrument de protecție. Pentru că, pe de o parte, întreprinderile sunt un sector strategic. Uniunea Europeană, de exemplu, astăzi este partea unui conflict între Canada și Japonia cu privire la politica energetică din Ontario. Această politică care favorizează întreprinderile locale atunci când e vorba de uh, dezvoltarea de energii ecologice pentru mine este oarecum un exemplu de inversul a ceea ce trebuie făcut. Astăzi, de exemplu, sectorul energiilor uh, ecologice verzi este un sector, uh, sector strategic și dacă China s-a pus în uh, situație de supracapacitate de producție în ceea ce privește panourile fotovoltaice, așa cum s-a întâmplat în China așadar, s-a încercat încercarea industriei mondiale de fotovoltaic pentru ca 95% din industria uh, fotovoltaică să fie chineză. Deci, cu mijloace publice s-a creat o supracapacitate de producție, s-au omorât prețurile la nivel internațional și fiind dat că celelalte țări nu au protecție, deși văd că Statele Unite reacționează în fine, dar întreprinderile dispar în alte țări și odată ce au dispărut în Europa și în Statele Unite întreprinderile, chinezii și-au uh, asumat monopolul de producție fotovoltaică. Eu nu sunt împotriva chinezilor, eu cred însă că acesta este un sector cheie al întreprinderilor care sunt pe teritoriul Europei și care favorizează însă anumite locuri de muncă din cauza unui, uh, unei politici de incitare în ceea ce privește energiile regenerabile. Deci, uh, miza piețelor locale este o miză extrem de importantă care nu poate fi rezolvată numai în urma unor descriptive tehnice. Este clar că putem uh, ajunge să conturnăm oarecum deschiderea piețelor publice pentru a favoriza o industrie sau o întreprindere, aceasta nu este suficient, pentru că din punct de vedere politic față de cetățenii noștri trebuie ca ceea ce ține de cheltuierile publice, fiind dacă suntem la piețele publice, să fie explicit în favoarea întreprinderilor pe teritoriul Europei. Acesta este un prim punct important. Dezbaterea aceasta se poartă în țările noastre membre, dar astăzi poziția europeană nu este încă în măsură să facă o dezbatere și mi se pare păcat că nu se face acest lucru la nivel european. Un al doilea punct. În ceea ce privește miza de mediu și socială, s-a spus foarte bine că trebuie să integrăm tot ciclul de viață al produselor și, după cum ai spus și tu, trebuie să integrăm problema subcontractanților. Trebuie să ne asigurăm că avem o obiectivizare, cum uh, vreau eu să-i spun, sper că se poate traduce, spune vorbitorul, al, uh, a chestiunii sociale și de mediu, pentru, pentru ca să nu existe o ambiguitate față de aceste subiecte pe piețele publice și la integrarea acestor elemente. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich habe vier Fragen an die Kommission. Erste Frage. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare către comisie. Prima întrebare merge cam în direcția întrebărilor lui Jadot. În ceea ce privește politica industrială în Parlament, am hotărât că achizițiile publice sunt un pilon important pentru susținerea industriei din Uniunea Europeană și chiar am spus că trebuie cote similare ca în SUA și în Japonia pentru produse inovatoare și pentru achizițiile publice ale acestor produse pe piața Uniunii Europene. Dacă această abordare de politică industrială nu este pusă la îndoială? Ne puteți da exemple în acest sens că nu este pusă la îndoială? de către ceea ce spuneți dumneavoastră? O a doua întrebare. Ce părere aveți de propunerea dumneavoastră ca dumpingul social și de mediu să nu se uh, întâmple din partea țărilor terțe? Uh, în Uni- pe Uniun- piața Uniunii Europene. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă așa. Avem mai multe acorduri bilaterale, comerciale, care prevăd ca produsele și serviciile care nu respectă normele ILO și OMC nu au dreptul să cadă sub incidența achizițiilor publice în Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm că se respectă această regulă. În al treilea rând, încercăm acum să încheiem un acord cu Columbia și Peru, după cum știți, și încercăm să elaborăm sisteme cum ar fi comerțul echitabil sau alte sisteme care au aceleași cerințe de ambele părți și să le promovăm aceste sisteme. În cadrul achizițiilor publice, eu zic că trebuie să ne asigurăm că promovarea comerțului echitabil sau a sistemelor echivalente să-i favorizeze mai ales pe producătorii Um, mici din țările terțe și nu văd această propunere în propunerea dumneavoastră, nu văd această idee. Și patru, la directiva cu privind contractele de concesiune. Intrăm aici foarte repede în domeniul uh, serviciilor publice um, pentru bunul comun, pentru că pentru a ne asigura că există aprovizionare cu apă sau servicii uh, de salvare, de exemplu, de servicii de sănătate, de urgență, trebuie să ne asigurăm totuși ca și că uh, contractele de concesiune în acest domeniu să se facă în interesul bunului general și să rămână, vă întreb eu, oare să rămână ca acum sau trebuie să deschidem porțile și pentru ofertanți privați din țări terțe? Mulțumesc! And finally, Robert Sturdy. Yes, sir. Very briefly, Chairman, I'm always worried when people... Și Robert Sturdy. Da, eu o să fiu foarte succint. Mă interesează acest uh, subiect al contingentelor uh, și uh, tarifelor pentru achizițiile publice. Am văzut ce s-a întâmplat în America și mai recent în Argentina, care a blocat toate încercările de comercializare de produse din afară. Și dacă nu suntem atenți, marea majoritate a achizițiilor publice folosește banii contribuabililor. Acești bani vin de la contribuabili. Și atunci, dacă creăm o situație unde uh, o piață uh, este um, dezechilibrată de diverse situații și atunci nu primești suficientă valoare pentru banii tăi, uh, am avut o problemă asemănătoare în Regatul Unit, unde o uh, companie de transporturi nu primea, acești, uh, nu primea contracte, contracte care s-au dus la o companie germană. Mi se pare normal, dar uh, totuși e vorba de un avertisment. Ianic, nu știu dacă vorbeai despre protecționism sau vorbeai despre o piață deschisă, de fapt, o piață liberă. Și mă întreb care este poziția Comisiei în acest sens. Thank you time to listen to the commission. Președintele, mulțumesc. E timpul să ascultăm și um, părerea comisiei. Domnul sau doamna Rasanski, nu sunt sigur, spune președintele. Cine vorbește din partea comisiei cu privire la aceste, acest subiect? Vă rog să luați cuvântul și să uh, vă spuneți și numele. Uh, Uh, um, first of all, I'm, afraid my name is Łukasz Użański and I'm uh, dealing... Mă numesc Luca uh, Jujanski, mă ocup de dosarul privind de contractele de concesiune, deci încerc, voi încerca să răspund mai întâi domnului Lange, dar vă rog, îl voi ruga să repete întrebarea pentru că a fost o problemă cu tradu- interpretarea și nu sunt convins că am înțeles corect la ce se referea întrebarea. Deci vă rog să o repetați. Äh, spuneam că în momentul de față contractele de concesiune sunt acordate de către autoritățile locale pentru a asigura bunul public, de exemplu serviciile de salvare, spuneam, sau aprovizionarea cu apă, cu condiția ca să existe drepturi exclusive pentru anumiți ofertanți, dar și cu condiția ca banii publici să nu trebuiască să ajute acest contract de concesiune. Întrebarea mea este dacă rămâne așa sau dacă se pune la îndoială această practică și dacă se deschid porțile și pentru ofertanți privați din țări terțe care să poată participa la contractele de bun public la autoritățile locale. Commission? Yes, so um, I think that uh, uh, the most important thing Cred că lucrul cel mai important este să subliniez faptul că propunerea pentru directiva privind contractele de concesiune nu se referă la privatizare sau la externalizarea serviciilor. Deci, dacă astăzi serviciile de interes economic general la care v-ați referit sunt uh, prestate direct de uh, serviciile locale din resurse proprii, Propunerea nu pune la îndoială această situație în niciun fel, deci nu există obligația de externalizare în directivă. În același fel, dacă municipalitatea dorește să furnizeze aceste servicii printr-un operator intern, are libertatea să o facă și aș spune chiar că această posibilitate este întărită de uh, dispozițiile directivei. Deci, din această uh, perspectivă, nu cred că propunerea noastră va schimba mare lucru, dar dacă o municipalitate hotărăște să externalizeze aceste servicii, acordând aceste sarcini uh, unor terți, uh, publici, dar externi sau privați, mai întâi, chiar și astăzi, în baza tratatel, principiilor tratatelor, nu au voie să acorde aceste uh, contracte de concesiune direct. Și după intrarea în vigoare a directivei, dacă aceasta va fi pusă în vigoare, municipalitățile vor trebui să respecte o anumită procedură, să respecte anumite norme în acordarea acestor contracte. Însă, efectul lor se oprește aici el nu are niciun impact asupra întrebării dacă să fie furnizate direct de stat, de municipalitate sau externalizate către uh, terți. Și voi încheia pentru că, dacă am înțeles corect, întrebarea dumneavoastră avea și un aspect internațional și vă reamintesc că în, prezent, în momentul de față contractele de concesiune nu sunt supuse niciunui acord uh, internațional și atunci uh, ofertanții din partea uh, țărilor terțe ar fi în aceeași situație ca și cei uh, de astăzi pentru achizițiile publice, dacă nu vin din statele cu care avem acorduri bilaterale sau de altă natură. Any other contribution from the Commission? Mai există o altă contribuție din partea Comisiei? Da, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să, vă, să mă prezint. Sunt Nadia Costa Curta și reprezint în fața dumneavoastră serviciile Direcției Generale Piața Internă, comisia care se ocupă chiar de reforma contractelor publice, achizițiilor publice. Eu voi răspunde uh, întrebării domnului Lange vis-a-vis -vis de dumpingul social și de mediu. Și dați-mi voie să vă informez că acestea sunt într-adevăr preocupările Comisiei. Ideea de a evita în uh, achizițiile publice să se rețină, să nu se rețină ofertele care nu respectă dispozițiile de drept social, uh, drept uh, uh, ocupațional și de mediu și în uh, această uh, directivă sunt prevăzute diverse dispoziții împotriva dumpingului social și de mediu, dispoziții care includ posibilitatea de a exclude ofertele și um, ofertanții care nu au răspuns uh, îndeplinit condițiile. Este posibil, dar nu este obligatoriu, ca uh, autoritatea contractantă să nu acorde un contract unui operator economic a cărui ofertă nu respectă obligațiile stabilite în dreptul comunitar în domeniul social, uh, dreptul um, muncii sau dreptul um, legat de mediul înconjurător și există și obligații sociale și uh, să nu respecte nici obligațiile de mediu internaționale anexate la propunerea de directivă. Uh, Vorbesc aici despre posibilitatea de a respinge efectiv oferta. Pe de altă parte, se prevede că autoritatea contractantă are posibilitatea de a exclude operatori economici atunci când are cunoștință despre faptul că un anumit operator economic a încălcat aceleași obligații europene sau internaționale. Deci, uh, Aici este vorba despre excluderea operatorului economic, nu mai vorbim de ofertă. Uh, mai există apoi în propunerea comisiei ceva legat de ofertele anormal de uh, reduse, de scăzute ca preț. E vorba aici de o obligație, obligația autorității contractante să excludă ofertele despre care se stabilesc că au prețuri anormal de scăzute din cauza încălcării obligațiilor europene sau internaționale uh, citate anterior. Sper că astfel v-am răspuns la întrebare și o să-i dau acum cuvântul colegului meu, Ward Polman, care se ocupă de uh, instrumentul internațional. Mulțumesc! Eu voi face câteva observații din perspectiva regulamentului adoptat la 21 martie cu privire la accesul țărilor terțe la piața de achiziții publice europene. Nu este pe ordinea de zi de astăzi, dar unele dintre întrebările noastre au legătură cu acest instrument și de aceea dorim niște clarificări. Mai întâi, uh, ne aflăm într-o criză economică și bugetară. Într-o asemenea situație, potrivit Comisiei, este important ca în achizițiile publice să obții valoare optimă pentru banii alocați. Acesta este primul element. Apoi, piața de achiziții publice a Uniunii Europene este foarte deschisă. În cadrul GPA, până în prezent, peste 85% cu țările cu care avem un acord. Deci, piața Uniunii Europene este foarte deschisă în toate domeniile, dar sigur că Uniunea Europeană vrea și acces la țările terțe și vedem în prezent că avem probleme în uh, a obține un acces suficient la aceste țări terțe. De aceea considerăm că este necesar să creăm un instrument care să ne ofere uh, influență în țările terțe și să putem negocia un mai bun acces la piață în viitorul apropiat. Și știm, știu că în prezent avem o singură dispoziție cu privire la accesul uh, țărilor terțe la partea de achiziții, articolul 58 din directiva privind utilitățile, dar uh, le lipsește cu totul o politică privind uh, achizițiile publice externe. Uh, în ceea ce privește conținutul propunerii, Comisia a văzut că factorii interesați sunt foarte divizați în ceea ce privește textul propunerii. Companiile vreau să închidă piața, autoritățile publice în general vreau să se păstreze situația uh, actuală și Comisia a ales calea de mijloc, și anume că regula de bază a pieței achiziții publice europene este deschiderea. Doar în situații specifice, autoritățile contractante au voie să excludă anumite oferte externe, iar în alte cazuri Comisia va deschide o anchetă, având posibilitatea de a închide o anumită ofertă. Cred că se va discuta mai mult despre acest instrument în viitor, dar cam aceasta este perspectiva generală la momentul de față. Președintele, într-adevăr, deocamdată nu avem acest punct pe ordinea de zi. Enic Jadot, Jado, da, eu aș vrea un răspuns uh, legat de problema. Um, as I said, the basic rule is that the EU is open and under certain circumstances despre uh, aspectul public. Da, uneori se poate exclude o ofertă din partea unor țări țărțe care include bunuri sau servicii neacoperite de dispozițiile uh, internaționale europene în acest sens, dar nu există cerințe clare. Președintele, deci răspunsul este nu. O să dau cuvântul raportorului acum pentru remarcile finale. Gianluca Susta. Mulțumesc, domnule președinte. Termenul pentru depunerea amendamentelor 25 iunie, iar pe 20-21 iunie vom analiza raportul. Dezbaterea a fost una interesantă, iar subiectul este unul de importanță vitală. Știm că pentru a ne regăsi competitivitatea trebuie să reorganizăm piața internă și achizițiile publice fac parte uh, fundamentală din această piață. Îmi imaginez că acest lucru va apărea în raport și în amendamentele ce se vor depune. Iar aceste amendamente vor reflecta abordarea noastră instituțională bazată pe principiul subsidiarității. Sunt câteva aspecte, cum sunt cele ridicate de domnul Jadu, care au de-a face cu conținutul local, regiunile locale și tipurile locale de producție. Acestea trebuie păstrate într-un fel sau altul. Dacă luăm uh, cantinele școlare, de exemplu, nu putem să le lăsăm, uh, nu putem lăsa ca acestea, de exemplu, să funcționeze pe baza normelor uh, stabilite la nivel internațional. Vis-a-vis de răspunsul comisiei, cred că Într-adevăr, piața se deschide, s-a deschis, dar trebuie să acționăm pe baza principiilor subsidiarității. Am probleme majore cu felul în care, în relațiile noastre cu lumea, alegem să tratăm lucrurile. Sigur, există și probleme legate de proximitate și uh, probleme de natură locală, dar trebuie să vedem care sunt posibilitățile de excludere. Asta ar însemna că anumite servicii sunt gestionate la nivel local. Au fost ceva probleme cu directiva Bolkenstein, dar nu trebuie să acceptăm o abordare protecționistă și nici să acceptăm o închidere prea mare a piețelor, pentru că astfel am pierde creșterea pe care ele oferă. Mulțumesc frumos! Președintele, într-adevăr, e un uh, subiect de mare importanță politică. Uh, analiza uh, amendament, uh, proiectului de raport va fi în iunie, iar votul este în septembrie. Avem suficient timp să reflectăm la acest pachet. Punctul 22 acum așa numitul regulament privind accesul la piață, adică regulamentul din 2007 de excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor cu care, care au încheiat negocierile, state ACP. E vorba de acordurile europene de parteneriat. Este un dosar legislativ. Noi suntem comisia responsabilă, raportorul este David Martin. A avut deja un prim schimb de opinii și acum examinăm proiectul de raport pe care îl aveți în mapele dumneavoastră. Dau cuvântul raportorului David Martin de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu subțin, fiindcă după cum ați spus, am mai discutat despre acest dosar, dar, așa cum ați spus foarte bine, este o parte a pachetului uh, ce ține de negocierile în desfășurare cu privire la uh, acordurile de parteneriat economic. Uh, derogarea OMC a expirat în decembrie 2007, iar atunci, pentru a putea respecta termenul limită, poate vă amintiți că unele țări au uh, inițializat um, aceste parteneriate, iar țările din zona Caraibe au încheiat un acord de parteneriat economic uh, deplin, iar de atunci uh, și cu zona Pacificului am încheiat astfel de acorduri. Avem acord de parteneriat economic și cu țările din Africa, dar care s-au derulat mai lent și uneori au Uh, stârnit frustrări. Într-unele nu am negociat, în altele am semnat, la altele am semnat acorduri interimare în care nu au fost aplicate. În alte cazuri uh, am inițializat acordurile, dar nu le-am finalizat, nu le-am semnat, fiindcă dacă permiteam pur și simplu derogării scutirii OMC să expire, multe țări s-ar fi uh, confruntat cu dificultăți de acces pe piețele europene. Am umplut această lacună prin regulamentul 1528, uh, uh, care a permis uh, unor, un număr de 36 de țări care, care au inițiat, început acorduri în 2007 să primească acces la piețele europene. Uh, Părerea comisiei este că a venit vremea să se pună capăt acestei propuneri și data stabilită este de 1 ianuarie 2014. Moment în care aceste acorduri trebuie ratificate sau țările vor trebui să revină la sistemul de uh, preferințe generalizate sau, uh, sau acordul uh, totul în afară de arme va fi sau nu ratificat de acordul privind uh, piața de armament. Botswana și Namibia, de pildă, nu vor avea o soluție uh, secundară de rezervă. Acolo avem uh, pactul totul în afară de arme, dar se vor afla într-o situație de dezavantaj concurențial în momentul în care vor încerca să acceseze piețele europene. Alături de alți membri ai comisiei noastre am avut o delegație în Kenya. Kenya și-a manifestat îngrijorările, în ceea ce privește expirarea acestei, acestui regulament, mai ales pentru uh, industria făinei, care va duce la tarife crescute cu 23-24% dacă vor expira derogările și nu va fi negociat niciun acord economic, de parteneriat economic, ceea ce va zgudui economia acestei țări. Bun, ce facem? Pe de o parte, uh, înțeleg raționamentul comisiei, era o soluție temporară și la un moment dat trebuie să, mm, să spunem că lucrurile s-au terminat, perioada temporară s-a finalizat. Și fără această derogare încălcăm uh, regulamentele OMC dacă derogarea uh, este uh, la nesfârșit, uh, pe perioadă nedeterminată și atunci încălcăm regulamentele și regulile OMC. Deci Comisia spune pe bună dreptate că avem un termen limită. Pentru mine întrebarea nu este dacă avem sau nu termen limită, ci când îl stabilim. Comisia a propus data de ianuarie 2014. Eu unul cred că e cam prea curând. Am uh, discutat și cu uh, partenerii noștri, eh, bine, un, nu, ei nu au spus chiar că e șantaj, eh, că li se forțează mâna, ci că se pune presiune asupra lor în ceea ce privește iniția, inițializarea unui acord de parteneriat economic nefavorabil mai devreme. Eu propun să amânăm termenul pentru ianuarie 2016, să-l amânăm cu 2 ani. Vă dau un exemplu. Kenya ar putea, dacă reușește, să semneze un acord în iunie-iulie, dar dacă nu, atunci la toamnă au alegeri, în perioada electorală nu se va întâmpla nimic, după aceea uh, uh, se formează guvernul, după alegeri, după care trebuie să reînceapă negocierile și abia la întâi și ajungem aproape de 1 ianuarie 2014 și nu cred că e corect. Celelalte două țări, Botswana și Namibia, să luăm exemplul lor, mulți eh, ar putea spune că problema acestor două țări, problema este, nu este cu aceste două țări. Ehm, ar fi ușor ca ele să semneze acorduri. Mai, greu, mai grea este relația lor cu Africa de Sud, ceea ce le provoacă greutăți în ceea ce privește finalizarea acestor acorduri și au nevoie de timp pentru a discuta cu partenerilor. Conchid, spunând, domnule președinte, 2014 este prea devreme, dar avem nevoie de un termen limite, nu putem uh, deschide la nesfârșit acest uh, angajament. Eu vă propun 2016. Bun, uh, o propunere foarte... avem o propunere. Acum haideți să începem discuțiile cu raportorii din umbră. Christopher Fielner, primul raportor de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David. Înțeleg ce vrea să spună David, înțeleg îngrijorările. Dar mă cam deranjează prelungirea termenului limită. O să vă spun și de ce. Primul rând știm faptul că negocierile APE au început în 2007. Iată, am avut șapte ani, destul timp unele țări au uh, finalizat acordurile și e nedrept pentru țările care nu au finalizat acordurile să spunem, bun, dar primesc și celelalte. Atunci, ce rost a mai avut, ce, ce, ce încurajare mai primesc celelalte țări și, și ce mesaj transmitem până la urmă? Apoi, și modul în care ne, ne comportăm noi oglindește și ce credem noi că se va întâmpla, care vor fi consecințele. Noi acordăm timp suplimentar, ani suplimentari. Deci ne reducem voința de a, de a finaliza acordul de parteneriat economic, ne întoarcem la business as usual, facem lucrurile ca de obicei, dar oare se va folosi acest timp pentru a se ajunge la rezultate? Dar cei șapte ani pe care am avut până acum, mm, mie pe mine asta nu mă face să spun, da, da, în 2 ani, gata, se, mai dăm 2 ani și se rezolvă lucrurile. Am ascultat cu mare atenție, fiindcă este foarte important, am ascultat cu atenție exemplele și e bine să ne concentrăm pe țări anume, da, ați dat exemplul uh, Kenya și, uh, ca de obicei, când vine vorba de comerț, uh, până la urmă, undeva într-o țară sunt alegeri. Fie că e vorba de negociere de la Doha sau nu. Deci, cumva, când ne adaptăm calendarul în, fo- în funcție de alegeri, uh, am mai făcut asta, după aceea vin alegerile, nu se schimbă nimic și nu se întâmplă nimic. Și cum am spus uh, cu Botswana și Namibia, e adevărat ce ați spus, dar s-ar putea ca acești doi ani în plus, dacă problema până la urmă nu sunt aceste două țări, și, ci până la, nu Botswana și Namibia, ci Africa de Sud, atunci mm, contează, uh, are rost să le mai, să le mai dăm acești doi ani. Deci eu, noi la PPE, noi am dorit mai degrabă o perspectivă juridică, fiindcă am înțeles și iarăși uh, nu sunt jurist uh, comercial, dar mă întreb dacă regimul actual este imbatabil, dacă tot discutăm despre OMC. Prelungirea acestuia s-ar putea să aducă noi provocări, noi probleme. Astfel încât, când abordăm această chestiune, PPE-ul este mai degrabă de acord cu propunerea Comisiei de a nu contesta decizia la OMC și de a spune că acești șapte ani pe care am avut au fost suficienți pentru a, pentru a pune pe picioare unele acorduri care sunt necesare, suntem cu toți de acord, fiindcă uh, soluția sunt aceste acorduri de parteneriat economic. Vă mulțumesc! Domnul Reinaldi, următorul raportor din umbră de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, uh, unul, mă apropii de poziția care sprijină propunerea Comisiei dintr-un număr de motive. <clears throat> Nu cred că e nevoie să le repetăm. APE-urile nu au început în 2007. Trebuia ca acestea să, se, să fie finalizate în 2007, au început în 2001. Deci avem chiar mai mult timp, suntem în prelungiri, mai multe prelungiri. În același timp, m-a surprins uh, discuția de la DEVE, unde sunt membru supleant și unde nu se dorește niciun uh, termen limită, niciun fel de regulamente. Și chiar grupul meu este de această părere. Din uh, îngrijorări de dezvoltare, să spunem așa. Cred că ce ai spus tu, Christopher, este adevărat uh, întru totul. Dar, uh, în egală măsură, sunt de acord și cu uh, abordarea de tip Solomon a domnului raportor. E clar că nu există o situație ideală și nu cred că um, există o soluție corectă cu ce mare. Trebuie să ținem cont de avantaje și dezavantaje pentru fiecare poziție în parte. Și, într-un fel, e nevoie să luăm în seamă toate elementele existente. Acum, dacă mai așteptăm 2 ani, Uh, și poate mai uh, ajungem la un acord pentru un an suplimentar, asta nu înseamnă că am încheiat povestea, că s-a, s-au finalizat APE-urile și așa mai departe, iar faptul că am așteptat și că acum suntem în prelungiri este un argument în favoarea abordării care spune că dacă țările au nevoie de un an sau doi în plus, nu va fi până la urmă un dezastru pentru APE-uri sau pentru Uniunea Europeană, dar aș dori să adresez două întrebări, să obțin lămuriri. În primul rând, dacă nu avem un termen limită, atunci vom avea probleme la OMC. Deja suntem într-o situație în care s-ar putea să avem probleme la OMC. Dacă amânăm, dar dăm un termen limită fix, atunci um, suntem protejați de acțiuni care ar putea fi luate împotriva noastră la OMC. Dar suntem singuri? Înțeleg argumentația, da, am uh, prelungit termenul, dar uite, numai cu o bucată și după aceea s-a terminat. Asta poate să fie un argument la Geneva, dar eu aș dori să obțin niște lămuri dacă uh, puteți oferi. În al doilea rând, până la urmă, de ce volume comerciale vorbim? Avem informații, avem date. Fiindcă, în general, țările vizate nu generează un volum comercial semnificativ în contextul general, oare nu ne creăm mai multe probleme? Următorul uh, raportor din număr, Robert Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu Christopher. Problema, David, este că dacă ne, uit, dacă ne gândim la APE-uri, poate nu ești de acord, dar comisarul de atunci a încercat măsuri de constrângere foarte puternice, care a adus la probleme pe termen lung, după părerea mea. Dar dacă nu stabilim un termen și dacă nu-l respectăm, atunci nu văd cum uh, ce o să facem? O să se durească prelungirea termenului la nesfârșit și nu este corect față de cei care au semnat deja țările, care au semnat deja țările, care au trecut prin toate acele negocieri nevoio- anevoioase. Deci nu sunt de acord cu uh, prelungirea termenului. Și uh, un alt aspect aici, tu pleci la presupunerea că o să fii <laughs> reales, că o să fii în continuare raportor. Uh, <laughs> extending discussion, Keith Taylor, Greens. Raportor din urmă de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, îți mulțumesc David, pentru acest raport. Am avut o întâlnire la Strasburg, eu cu raportorul din umbră, unde eu am, am înțeles că uh, David înțelege ce spunem noi, uh, faptul că trăim într-o lume imperfectă și că dacă fiecare Um, țară ACP ar fi încheiat un APE, ar fi fost o lume perfectă. Dar presiunea care se pune asupra um, aceste, acestor țări ACP este disproporționată față de valoarea economică. Fie nu au chef, Uh, nu prea doresc să apuce pe această cale acordul de parteneriat economic, APE, sau nu au posibilitate, nu au infrastructura necesară pentru a face acest lucru. Consiliul de Ministri ACP a spus răspicat în decembrie 2011 faptul că regulamentele uh, dezechilibrează balanța puterii în detrimentul țărilor ACP, motiv pentru care l-au respins. Dacă țările ACP la nivel individual se simt obligate, grăbite să se arunce într-un APE, atunci, atunci cum rămâne cu, cu integrarea regională, care reprezintă un subiect pe care l-am discutat uh, în trecut. Nu uh, acceptăm nici argumentele comisiei în sprijinul regulamentului. Le găsim neîntemeiate. Nu e adevărat că Uniunea Europeană va fi adusă, pusă în boxa acuzațiilor la uh, OMC dacă nu uh, se adoptă regulamentul. Uh, nu cred că va iniția această acțiune vreo, vreo țară anume și uh, sistemul de preferințe generalizate nu este o opțiune pentru uh, carnea de vită, pentru cacao și alte uh, produse sunt considerate sensibile și nu întrunesc condițiile pentru aranja, pentru această structură a sistemului de preferințe generalizate. Ne surprinde faptul că Haiti, care a fost zdruncinat de catastrofă naturală acum câțiva ani, este alături de țări care, care sunt amenințate cu retragerea preferințelor comerciale dacă nu semnează APE-ul. Uh, David a propus să amâne aplicarea regulamentului cu 2 ani. Totuși, atunci, peste 2 ani, lucrurile vor sta la fel. Um, Poate ar fi mai bine, David, să se revizuiască această abordare și să, să se propună respingerea de plină a regulamentului. Domnul președinte, Haiti însă va beneficia de pe urma altor regimuri care, ceea ce de fapt înseamnă același lucru. Bert Lange. Mulțumesc, domnule președinte, stimați Colegi, eu cred că trebuie să recunoaștem cu toții că negocierile pe tema EPAS nu au uh, eșuat numai în uh, multe domenii pentru că alte state partenere nu s-au supus, ci și pentru că conducerea negocierilor de către Comisia Europeană nu a fost organizată întotdeauna într-un spirit de parteneriat. De aceea mi se pare că este o greșeală să folosim acum acest instrument ca presiune. Fie se semnează EPA sau, dacă nu, nu mai aveți acces la piață. Dacă vrem să luăm în serios acest acord și dacă vrem cu adevărat un acord de parteneriat, atunci trebuie să existe și o atmosferă de negociere de parteneriat și un rezultat de parteneriat. Dacă tot vorbim de EPA, um, în uh, Africa de Sud. Vedem, bineînțeles, că există probleme în cadrul Uniunii Van Male acolo, dar există și probleme în ceea ce privește conducerea negocierilor de către Uniunea Europeană față de țările din Africa de Sud. Și de aceea eu sunt strict împotriva folosirii acestui instrument, accesul la piață ca instrument de presiune pentru ca să obligăm la e-pauri. E foarte greșit să facem acest lucru pentru că alta a fost intenția la întocmirea acestor acorduri. Mi se pare bine să mergem după propunerea lui David, să spunem acordăm 2 ani în plus, dar spunând clar că pe baza obligațiilor OMC trebuie să se permită accesul nelimitat la piață și de aceea cer să fiți pentru propunerea lui David. Allow me to uh, enter discussion also because Permiteți-mi să mă introduc și eu în această discuție, pentru că eu am prezidat delegația din către Kenya și Zambia și mă interesează foarte mult preferințele tarifare și părerea mea personală este că situația este în felul următor că nu poate fi continuat așa, pentru că nu numai pentru că nu e compatibil cu OMC, ci pentru că este nedrept față de țările care se află în aceeași situație, care nu ar fi uh, beneficiat de aceleași preferințe tarifare pentru că nu fac parte din țările ACP. Există țări în America Latină, în uh, vecinătatea noastră sau în Asia, care ar trebui să fie într-o situație similară Și aceasta ar uh, duce la o diferențiere care nu este justă. E vorba de o chestiune de fairness. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să tratăm uh, toate țările cu același, după aceleași criterii. Așadar, eu cred că situația actuală nu trebuie să continue trebuie să o încheiem cât mai repede, fie că e vorba de un an sau doi, dar aceasta va decide comisia noastră. Dar eu susțin propunerea comisiei în uh, aspectele sale și obiectivele sale cheie și anume de a spune că această situație nu poate continua și că trebuie să îi punem capăt. Acum haideți să ascultăm comisia. Thank you. Good afternoon to everybody. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Voi, uh, mă voi concentra pe amendamentul 1 și 3 în prezentarea mea. Și aș vrea să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc pentru acest raport și pentru interesul pe care l arătați face de această discuție, care ne încurajează foarte mult atunci când lucrăm pe un dosar care este interesant pentru Parlamentul European. În legătură cu amendamentul 1, noi uh, nu suntem de acord cu tot respectul cu ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că considerentele nu nu ni se pare că reflectă definiția actelor delegate și cred că din amendamentele Parlamentului European pe această temă, așa cum au fost ele propuse în propunerea Omnibus, reiese totuși că nu putem să, ne, să găsim un acord aici. În ceea ce privește relațiile dintre Parlamentul European și Comisie pe tema actelor delegate, acestea sunt reglementate de acordul comun și de acordul cadru și deci nu considerăm că e nevoie să mai uh, suplimentăm cu o bază ad hoc de legislație această relație. În ceea ce privește amendamentul 3 și fiind dat că sunt oarecum pisaloagă și îmi place foarte mult să mă refer la aspectele tehnice, vreau să menționez câteva aspecte care nu au fost chiar corecte din punct de vedere tehnic. De exemplu, florile intră în Uniunea Europeană și au 70, 7% taxe vamale, procent, dar când e vorba de boți, Botswana și Namibia, este clar că Botswana și Namibia depind de o aplicare a unor uh, acorduri care nu sunt chiar perfecte din punct de vedere legal. Africa uh, este și ea protejată de acorduri uh, cu UE. Când vorbim despre această în cadrul DT, DFT CA. Îmi cer scuze. Și, uh, deci, trebuie să clarificăm toate aceste exemple. Ați pus o întrebare foarte bună, domnule Rinaldi. Ne-ați întrebat dacă putem proteja interesul UE sau interesul ACP, pentru că este și interesul lor, bineînțeles, aici. Aș spune că după ce am, am petrecut 12 ani uh, la Geneva, nu există nicio excepție pentru cazul Geneva. În ceea ce privește Haiti, trebuie să discutăm despre justiție aici. Când uh, suntem în aceeași situație, legea trebuie să ne trateze la fel, indiferent de diferența culorii ochilor sau a părului. Așa s-a întâmplat și cu Haiti. Însă, lăsând la o parte această problemă, spunând că Haitiul este parte a EPA, dar mai există și alte țări parte din aceste, uh, în această situație. Așadar, la amendamentul 3 am citit uh, expunerea de motive, care este parte din raport. A fost foarte interesant să o citesc. Foarte bună descrierea unor soluții punte care se pot găsi pentru o serie de țări care nu au ratificat încă acordurile, sunt 17, nu sunt 18 însă și avem încredere că aceste, acest număr de țări va scădea în următorii 2 ani pentru a ajunge la zero. În ceea ce privește memorandumul de înțelegere, am auzit uh, vorbindu-se de presiune aici în sală. Aș spune că ne confruntăm acum cu un moment preco- propice și că Ar fi fost foarte dificil pentru mine să conving comisarul nostru că este nevoie acum să facem o propunere Parlamentului și Consiliului care să schimbă apoi legislația, dar asta nu se întâmplă pentru a face presiune pe întocmirea eh, legislației. Motivația pentru întocmirea acestei legislații este uh, să stabilim o relație legală, o bază juridică pe care să o putem considera ca fiind previzibilă, cu toate consecințele pe care aceasta le aduce cu sine. Apoi trecem la următorul paragraf în care se spune că se impune un uh, termen unilateral foarte din scurt. E foarte interesant să purtăm discuții pe această temă pentru că dacă tot se spune că este un schimb de opinii e bine să ajungem în fine la acea soluție cea mai bună existentă. În ceea ce privește schimbul de opinii, nu există niciun termen în fața noastră. Termenul este în spatele nostru și se regăsește în 2007. Dacă ne uităm la cronologia acordurilor economice de parteneria TEPA, știm că în 1999 am început cu parteneriatele acestea, apoi am avut 40 de ani de acorduri cu ACP și dorim un parteneriat real. Asta este ceea ce am spus. În 2000 am avut acordul Cotonou, de la Cotonou. Toată lumea se concentrează pe OMC. Eu cred că nu este bine să vedem numai din această perspectivă lucrurile, pentru că din 1999 și din, în 2000 s-a ales un alt tip de parteneriat fără să fie impusă presiune asupra lor. Acordul din 2000 de la Cotonou, eu am fost prezentă la Doha când s-a acordat așa faimoasa excepție, incluzând, pentru, incluzând bananele, iar uh, acest termen din 2007 a fost unul pe care l-am primit datorită colegilor uh, noștri de la, din ACP care au făcut presiune. Deci chiar ne-am luptat pentru 2007. E vorba de ceva pe care l-am uh, putut uh, obține de la Costa Rica, din Filipine și pot să vă dau nume de persoane care chiar au o părere fermă despre 2007. Este clar că există solidaritate între țările în curs de dezvoltare. Dar 2007 este un an simbolic, chiar și pentru cei care nu fac parte din uh, ACP. În 2008 deja era timpul să acționăm. Eu eram la Geneva pe atunci și trebuia să acționăm în 2008, pentru că în 2008 lumea deja se uita spre noi, împreună cu partenerii noștri, la noi și la partenerii noștri vă las pe dumneavoastră să decideți cât timp am, am pierdut și cât timp trebuie să recuperăm. Comisarul meu trebuie să ne spună de asemenea care sunt termenii care trebuie să-i respectăm pentru ca lucrurile să fie făcute, să fie îndeplinite. Dacă ar fi să mai întârziem cu un an măcar, și aici nu e vorba de caricatură, dacă ar fi să întârziem, atunci semnalul politic pe care l-am transmite chiar prin întârzierea cu un an ar fi că nu există o coerență politică în funcție de cine este țara în curs de dezvoltare cu care negociem, nu putem să avem uh, tratament diferențiat. Adică, dacă ne place cine sunteți, vă oferim un acord de parteneriat, un EPA, chiar dacă nu sunteți un LDC și uh, dacă este așa, atunci asta duce la o, în abordare foarte proastă pentru țările cel mai puțin dezvoltate LDC, după cum spuneam înainte. Aceasta nu favorizează pe unii parteneri din America de Sud. Unii nu au putut cumula avantajele. Cumulul este un instrument extrem de important care vine numai prin EPA cei doi parametri, acoperirea produsului și acoperirea um, pe care o putem garanta pentru un produs, nu ne vor ajuta deci aceste aspecte să um, câștigăm timp. Cred că trebuie. Ați putea întrerupe, vă rog, ați putea conclude, spune președintele că suntem sub presiune de timp. Da, pentru noi acesta este un aspect esențial. Aș vrea să ne concentrăm pe elementul care reiese din substanța negocierilor. Citesc aici în uh, explicațiile dumneavoastră, în expunerea de motive, că nu este în interesul Uniunii Europene să încheie un acord care nu este satisfăcător pentru parteneri. Deci, de fapt, acești doi ani sunt utili și putem, uh, putem demonstra că pentru fiecare regiune am ajuns la momentul la care trebuie să acționăm, iar dacă întârziem cu un an, nu facem decât să subminăm acest moment propice pe care îl vedem acum, în timp ce s-au creat pozițiile politice în guvernele țărilor partenere și în momentul în care, de fapt, este nevoie de o susținere la nivel intern a aceste țări. Presiunea care se va impune prin întârzierea cu un an ar fi proastă pentru situația internă a partenerilor noștri ACP. Când vorbim despre corectitudine în uh, cadrul ACP, așa cum a spus-o spus domnul Sturdy, se face distinția între cei care au semnat și cei care nu au semnat. Vă rog frumos o, o poveste scurtă, vă rog, că doamna a spus că vrea să ne spună o poveste. Așadar, unile dintre țări au, cer, au decis să nu meargă mai departe cu EPA în 2007, că, crezând, spunând că nu este nevoie, nu pot să facă facă acestor angajamente, iar alte țări au continuat prin semnare și ratificarea este în continuare pe rol. Aceste două țări, pe 1 ianuarie 2014, dacă ATA ar fi într-o situație foarte, într-o situație inversă. Camerunul, de exemplu, s-ar bucura în continuare de un an de preferințe fără să fi făcut nimic uh, diferit de Gabon, de exemplu, decât că au semnat de la început, iar Gabonul, care în 2007 nu a dorit să semneze un EPA, plătește taxe astăzi și va plăti foarte multe taxe în 2014 pentru că se vor aplica sistemele de preferințe generalizate și atunci. Deci, Eu cred că Europa nu este neutră, chiar și un singur an de întârziere ar duce la o greșeală politică, la diferențe, la incoerențe și la uh, incorectitudine. Mulțumesc! Acum uh, va încheia domnul Martin cu remarcile finale. Said that he got the impression that I was... Keith Taylor spunea că avea senzația că este o continuare, că acest regulament uh, are un sfârșit deschis și avea dreptate. Atât atunci cât și acum, ascultând, văd eu, ascultând uh, discuția de astăzi. Comisia a început să spună că, a început, și-a început discursul spunând că e vorba despre uh, un moment pe care să-l exploatăm și l-a încheiat spunând că e vorba de presiune, de exercitarea unor presiuni asupra țărilor ACP, Lucru care mă deranjează, sincer să fiu. Și eu cred în uh, acordurile de parteneriat economic. Am fost raportor atât pentru Caraibe și, cât și pentru Pacific, dar dacă credem în aceste acorduri, nu putem să spunem uh, că nu este corect pentru aceste țări. Eu cred că ele le semnează da, pentru că sunt bune pentru ele și dacă ele spun nu acestor contracte, uh, fiind sub presiune, atunci dinamica discuției se schimbă și acest lucru mă deranjează. Deci, Eli, uh, resping cu totul acest argument cu privire la corectitudine sau incorectitudine. Cei care au semnat aceste acorduri au făcut-o pentru că au crezut că sunt în beneficiul interesului economic al țărilor. lor Problema cu compatibilitatea este una importantă, dar ce este atât de magic la data comisiei, asta rămâne uh, o întrebare clară. De ce e 1 ianuarie 2014 și nu 2013 sau 2016? Data comisiei nu are o însemnătate mai mare decât oricare altă dată de încheiere acestor propuneri, decât că Comisia dorește să pună presiune asupra țărilor APE și potențialelor țări uh, EPA pentru a semna aceste acorduri. Eu nu vreau uh, ca țările africane să semneze aceste acorduri dacă nu le convin, de aceea vreau să le dau timp. Dacă până în 2016 nu pot să facă acest lucru, atunci vor trebui să suporte consecințele regimurilor um, economice alternative pe care le vor avea la dispoziție atunci. Dar să nu insistăm să încheie negocierile în grabă. Data se va stabili doar odată ce regulamentul este adoptat, pentru că atunci vom ști exact câte luni există pentru negocierea unui acord de parteneriat economic. Dacă acest regulament nu va fi adoptat decât în toamnă, cel mai devreme. Asta le va da un an la dispoziție. Și, în final, o, un, uh, o chestiune tehnică, domnule președinte. Uh, problema informațiilor corecte despre EPA. Știu că Zimbabwe s-a angajat la un EPA. Nu știu acest lucru oficial, nu mi-a spus nimeni de la comisie, n-a venit nimeni să spună acestui parlament că Zimbabwe a semnat un EPA. Deci, raportul meu spune 18 state, pentru că aceasta este poziția parlamentului. Nici o altă instituție nu s-a deranjat să ne spună că de fapt sunt doar 17. Evident, aveți dreptate, spune președintele. Vă mulțumesc pentru această dezbatere excelentă. Calendarul, termenul pentru depunerea amendamentelor 8 mai, adoptarea în comisie 28 iunie, adoptarea în plenară probabil în septembrie. Punctul 23. Delegația în Africa de Est. O vizită ca, despre care am discutat deja, aveți informațiile în mape, nu mai are sens să discutăm subiectul. Singurul lucru pe care îl pot spune despre rezultat este că a fost o vizită foarte instructivă. Observații din partea membrilor delegației. Punctul 24 atunci creditele la export care beneficiază de susținere publică. Un raport privind punerea în aplicare a regulamentului, regulamentul adoptat anul trecut, dacă nu mă înșel, raportorul este din nou Ianic Jadot, care a fost uh, raportor și pentru dosarul legislativ și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o veste bună faptul că avem această discuție, pentru că, într-adevăr, de când avem codecizie în domeniul comerțului, cred că este important să urmărim și punerea în practică a regulamentelor și a directivelor pe care le negociem și care sunt apoi adoptate. Aș vrea să vă spun că mă bucur că sunt în sală atât reprezentanții ai Comisiei, cât și ai Secretariatului Consiliului, mai ales cei care intervin în grupul uh, de negociere privind creditele la export și care, sper eu, să participe la schimbul nostru. Sigur, această discuție este um, foarte potrivită pentru că punerea în aplicare a acestui regulament face ca statele membre să trebuiască să prezinte acum un document de raportare vis-a-vis -vis de ceea ce s-a hotărât și este interesant să discutăm puțin despre stadiul uh, dezbaterilor în cadrul Consiliului, să vedem ce putem ști astăzi. Este interesant pentru că dacă vă reamintiți discuția din comisia noastră, noi considerăm atunci că este foarte important ca în relațiile sale cu partenerii comerciali, Comisia să uh, folosească această miză a condițiilor de egalitate state pentru oblig- ca obligare pentru agențiile de credite la export. Am prevăzut deja această discuție câteva săptămâni în urmă și am readus-o acum în discuție pentru că delegația Comisiei Europene a fost în China, poate ne va spune mai multe despre acest lucru. Au discutat un memorandum de acord între China și Statele Unite vis-a-vis -vis de OCD, tocmai cu privire la această problemă. Apoi vă reamintiți, domnule președinte, că la 3 ianuarie Președinția daneză a trimis un, o scrisoare, numel, președinția daneză a primit o scrisoare din, această, din partea acestei comisii vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a uh, dispozițiilor negociate și adoptate. Și atunci, care este punctul care pare să pună probleme? Ei bine, acest punct, și va fi interesant să aud comentariile Consiliului în acest sens, uh, este tocmai ideea că agențiile de credit la export fac, uh, sunt o parte a acestor uh, activități și ar trebui să integreze ideea conformității cu articolul 21 din tratat, iar în momentul adoptării am negociat cu președinția maghiară, tocmai considerând că, într-adevăr, activitățile agențiilor de credit la export vor trebui să se conformeze dispozițiilor generale în materie de acțiune externă, democrației, democrația, drepturile omului, coerența pentru dezvoltare. Iată așadar, era implicit înțeles faptul că partea de raportare va trebui încă o dată să răspundă articolului 21 din tratat. Din nefericire, văzând primul proiect de raport din partea britanicilor, vă transmit detaliile, dar este evident că ne aflăm într-o situație clară și prezinte aspectele absolut britanice, dar în ceea ce privește uh, raportarea ne aflăm într-un vid absolut care ne îngrijorează, evident, pentru că uh, acest Parlament, în negocierile cu președinția, a considerat că este esențial ca, plecând de la momentul la care agențiile de credit la export uh, se folosesc de banul public, atunci ele trebuie să fie conforme cu obiectivele Uniunii. Mă bucur că avem această discuție acum pentru a ști în acest moment cheie când Uh, statele membre trebuie să uh, furnizeze primele rapoarte. Știm clar că sunt necesar 2-3 ani pentru a obține rezultate, dar trebuie să ne asigurăm ca, măcar în primul an, să existe voință în exercițiul de raportare de a se conforma cu tratatul Uniunii și cu obiectivele Uniunii. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim. Dați-mi voie să deschid discuția. Stimați deputați, nu văd uh, nicio cerere de intervenție, așa că dau cuvântul direct uh, Comisiei. Paolo Versati. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, evaluarea raportorului este foarte negativă, nu-i așa? Este foarte constructivă, intervine raportorul. nu este o evaluare, pentru că încă nu avem rapoartele. Mai întâi, vreau să mulțumesc raportorului nu doar pentru eforturile depuse în timpul adoptării propunerii, cât și, dar și pentru atitudinea constructivă vis-a-vis -vis de practicalitățile uh, momentului potrivit pentru această raportare și așa mai departe. Am convenit împreună uh, un calendar. Până în iulie, statele membre vor trebui să transmită primul raport anual pentru 2011 și apoi, în octombrie, Comisia va trebui să elaboreze o revizuire anuală pentru Parlamentul European pe baza acestor informații, inclusiv o evaluare cu privire la conformitatea agențiilor de credit la export cu obiectivele și uh, obligațiile uh, comunitare. Ca întotdeauna, Comisia se va asigura că dreptul comunitar este aplicat corect și Vă vom raporta apoi cum stau lucrurile. vis-a-vis de conținutul rapoartelor pe care le așteptăm de la statele membre și vis-a-vis -vis de conținutul raportului uh, ulterior al Comisiei, am spus că există o primă parte a anexei 1 care spune foarte clar ce trebuie să raporteze statele membre în conformitate cu cadrul uh, legislativ național, active, uh, creanțe și așa mai departe. Pentru a structura uh, lucrările statelor membre, Comisia a oferit Consiliului o listă de verificare, un instrument pentru facilitarea eforturilor statelor membre, astfel încât să ne asigurăm că avem informațiile necesare pentru revizuirea anuală. Uh, în deplină transparență, această listă de verificare a fost discutată cu Parlamentul European, cu raportorul, și considerăm că, pe baza uh, uh, voin, bunei voințe a statelor membre, vom putea uh, prezenta o revizuire anuală satisfăcătoare pentru această instituție care va vorbi despre um, evaluarea conformității cu agențiile de credit la export. Dacă în aceste rapoarte, rapoarte nu vor fi suficiente informații pentru o asemenea evaluare, va trebui să luăm notă de acest fapt și să tratăm situația la momentul respectiv. Dar, din ce am văzut astăzi în dezbaterea din Consiliu, eu sunt încrezător că lucrurile vor fi așa cum trebuie. Poate, cum aș, așa cum uh, a spus raportorul, nu ne va ieși din prima. Este un domeniu nou și uh, pentru noi toți și nu întotdeauna reușim din prima, dar sunt sigur că vom ajunge la o înțelegere uh, cu toată lumea. Aș vrea să închei spunând că suntem încă într-o etapă timpurie, nu avem încă rapoartele, haideți să mai așteptăm până către finalul anului pentru a continua dezbaterea în acest sens. Raportorul a mai spus că are o nouă evoluție importantă în domeniul creditelor la export și anume că între Statele Unite și China, de curând, uh, când uh, vicepreședintele Xi a fost în vizită la președintele Obama în Statele Unite, între aceste state, așadar, s-a convenit că va exista o inițiativă de negociere a uh, liniilor directoare internaționale pentru creditele la export, astfel încât să se ajungă la un acord până în 2013. Vom vedea ce va ieși din uh, această întâlnire. Am fost în China și avem, o parte construct, uh, avem un dialog constructiv cu China. Partea chineză este foarte atentă în discuțiile lor cu Statele Unite. Sperăm să știm mai multe după uh, reuniunea de la începutul lui mai dintre Statele Unite și China pentru a clarifica mai bine calendarul acestor negocieri dar uh, din perspectiva economică va fi foarte important pentru că e prima dată când vom putea discuta despre creditele la export cu uh, omologii noștri chinezi și probleme cum sunt cele care se discută în aceste rapoarte vor fi discutate cu mare interes cu China și va trebui asigurat un echilibru între rolul esențial al acestui principiu, pe de o parte, și importanța economică a participării Chinei la acordurile de credite la export, pe de altă parte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, văd că și reprezentantul Consiliului dorește să intervină, nu văd de ce nu l-am ascultat. Andreas Strub din partea Secretariatului Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Nu era o solicitare, dar uh, am fost întrebat dacă voi fi gata să prezint ceva informații, pentru că președintele uh, grupului pentru credite la export nu poate fi prezent astăzi. Am vrut doar să vă confirm că am primit scrisoarea dumneavoastră, vă mulțumim frumos, se lucrează la acest dosar, este ceva nou pentru toată lumea, inclusiv uh, pentru statele membre. Eu sunt puțin mai optimist, dacă îmi permiteți, decât domnul Jadot Însă, după cum a spus și colegul meu de la comisie, trebuie să vedem ce va ieși din rapoarte și să analizăm rezultatele la momentul respectiv. Dar rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, Ianic Jado, pentru remarcile de încheiere. Da, mulțumesc uh, reprezentanților Comisiei și Secretariatului Consiliului. Este important să discutăm despre punerea în aplicare a acestui um, dosar și să avem un dialog cât mai apropiat. Vedem foarte bine că, inclusiv în această comisie, suntem uh, uh, într-o etapă de învățare a acestei um, proceduri de codecizie și e bine să vedem că se întâmplă ceva și în viața reală. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc și colegilor de la Consiliu și de la Comisie pentru prezență. Item 20. Bun. Acta, punctul 25 de pe ordinea de zi. După cum știți, este o procedură a vizului conform procedură ordinară. Raportorul nostru este David Martin. Am avut un prim schimb de păreri. Acum avem o proiect de recomandare din partea raportorului pe care îl aveți în dosare. Se propune ca Parlamentul să nu își dea consimțământul la acest acord. Înainte de a da cuvântul raportorului, dați-mi voie să vă spun că, dat fiind că unele comisii emițătoare de aviz ne-au cerut să așteptăm avizele lor, am hotărât să schimbăm puțin calendarul. Deci, votul va avea loc la ședința noastră din iunie în loc de ședința noastră din mai. Deci am amânat cu o lună votul. Deci așa va fi calendarul. Astăzi examinăm proiectul de raport și uh, votăm apoi la INTA. Acestea fiind spuse, trecem la dezbaterea proiectului de recomandare. Dau cuvântul raportorului David Martin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am mai discutat de câteva ori acest subiect, nu cred că intrăm, trebuie să intrăm în mari amănunte, dar, cum ați spus, pe bună dreptate, după uh, o sumedenie de um, consultări, am hotărât să recomandăm comisiei să respingem acta. Astfel vreau să fie limpede faptul că nu resping nevoia ca Uniunea Europeană să protejeze drepturile de, pro- de drepturile de proprietate intelectuală. Am spus în nenumărate rânduri că Europa nu are foarte multe resurse prime, nu uh, dorim să fim o economie cu salarii mici, nimeni nu își dorește asta, deci trebuie să uh, fim competitivi pe baza inovării și competitivității și uh, creației noastre. Iar dacă dorim să facem asta, trebuie să protejăm drepturile de autor, proprietatea intelectuală. Dar uh, cred eu că acta atinge aceste obiective? Cred că nu, dar, dar cântărind lucrurile bine, cred că nu atinge aceste ținte și acest lucru atrage cu sine un număr de probleme. În primul rând, um, să spunem că acta cre- amestecă um, lucruri diferite. Nu are rost să avem în același tratat uh, bunuri fizice și virtuale. Aceste lucruri trebuiau să fie ținute separat și uh, Comisia a și comisia ce face? Compară furtul unui, unui măr dintr-un magazin, să zicem, cu descărcarea unei melodii pe internet. Poate că lucrurile sunt puse strâm, dar, dar nu sunt comparabile. Sunt lucruri total și activități total diferite și este o greșeală să le aducem la un loc și să le tratăm la fel. Așa cum am spus mai devreme, problema actei subzidă în lipsa de precizie în unele domenii, de pildă definiția calificărilor comerciale. Am discutat uh, cu reprezentanții comisiei care știu foarte clar ce înseamnă uh, aceste abuzuri, dar acta nu definește foarte clar, nu spune că este în conformitate cu jurisprudența, jurisprudența europeană, ci vorbește pur și simplu de acest concept. Bun, dacă eu, bine, eu nu fac asta, dar dacă aș uh, descărca un film, ați spune că este o, o abilitate comercială, dar dacă i-aș da filmului uh, colegului meu sau domnului Jado și ei l-ar da mai departe unor prieteni și prietenii altor prieteni, asta mai e o deprindere comercială? Uh, ce facem? Transformăm oamenii fără să rămân infractori. Pentru mine acesta nu este o definiție acceptabilă. Da, îl transformăm pe Ben în da, infractor și săracul de el. Nu a făcut nimic mă îngrijorează și faptul că um, furnizorii de internet devin o forță polițienească a internetului. Există această obligativitate. Știu că s-au adus și contraargumente, dar eu cred că dacă interpretăm în mod rezonabil acta, atunci înseamnă că îi obligăm pe furnizorii de internet, operatorii de internet, să știe cum folosesc internetul utilizatorilor. Și acest lucru există, deja există prevederi, uh, se poate solicita în instanță um, desfințarea unor site-uri unor IP-uri și nu cred că trebuie să obligăm pe furnizorii de operatorii de internet să facă acest lucru. Mai sunt și alte argumente, dar după cum am spus, am, am mai intrat în această discuție și nu vreau să o fac din nou. Mai este și aspectul că acta este o coaliție a celor care au dau dovadă de voință. Și asta de ce? Uh, pentru că ne-am reușit să-i facem pe, să facem China, India și Rusia să semneze un astfel de acord. Dar eu cred că această coaliție a celor care dau dovadă de voință ne face, și, face să scadă șansele uh, ca uh, China, India și Rusia să devină semnatare la un moment dat și oricât de greu ar fi, OMC-ul este calea de urmat uh, altfel, dar bine, nu înseamnă că vom avea câștig de cauză mâine sau poimine, nici chiar răs poimine, dar până la urmă s-ar putea să, uh, ca acțiunile noastre să fie încununate cu succes și atunci vom avea un tratat care să fie aplicat la nivel uh, mondial și nu numai câtorva grupuri și care nu va fi interpretat ca uh, ca opunându-se cuiva anume, dacă vorbiți cu țările care sunt în afara actei, ele percep acest acord ca un atac împotriva lor. Iată, din aceste motive, cred că trebuie să respingem acta, dar să, ne, să revenim la punctul de plecare, nu neg importanța drepturilor de proprietate intelectuală uh, Cred că sper ca uh, Comisia să facă în continuare propunere de modificare a legislației din domeniu și sper să căutăm în continuare căi uh, posibile la nivel internațional de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, raportorii din umbră. Christopher Fielner de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, David, pentru această prezentare. Pe mine mă cam deranjează o parte a dezbaterii pe marginea actei din ultimele câteva luni, din mai multe motive, dar în principal din cauza faptului că dezbaterea uh, pleacă de la premisa că acta este problema, că luptăm împotriva fapt, împotriva mă scuzați, actei, că o să ucidem acta, dar eu cred că ar trebui să facem un pas înapoi. Cred că mm, sunteți de acord cu mine că pirateria e problema problem și întrebarea care se pune este cum să ocrotim drepturile de proprietate intelectuală, cum să face cel mai bine și asta, asta este miezul acestui tratat, asta este miezul ideii și uh, cred că a fost pierdută din vedere pierdut din vedere nucleul acestui aport. Pentru mine este cel mai important, așa protejăm locurile de muncă în Europa. Uh, respectând brevetele, sănătatea, fără medicamente falsificate, uh, protejăm uh, consumatorii uh, și așa mai departe. Eu cred că dacă ucidem acta, să spunem așa, nu ne va ajuta pe calea acestei lupte. Unii dintre noi urmăresc, au urmărit negocierile cu India, de pildă. Avem dialoguri cu China în acest sens. Sunt sigur că eforturile noastre de a-i um, face pe partenerii noștri să, aibă, să respecte mai mult drepturile de proprietate intelectuală și să adopte uh, legislații în acest sens, eforturile noastre vor fi îngreunate de un acord care se bazează pe achiul nostru, dar spunem că, bine, nu, dar la nivel internațional nu ne dorim asta. Deci, dacă ucidem acta, nu vom avea de câștigat pe acest plan. Apoi, ni se oferă alternative, am fi putut să o luăm pe altă cale, am fi putut să facem una sau alta. Eu cred că e un mod cinstit de a privi lucrurile. Care sunt celelalte alternative? Dar dacă mergem un pic către miezul acestei opțiuni, ne dăm seama că nu sunt chiar opțiuni adevărate. Trebuie să fim, uh, la să facem acest lucru la nivel multilateral prin OMC. Da, da, am încercat asta. Am cam încercat. Eu uh, nu, nu cred că nici socialiștii, nu cred, nici socialiștii nu, nu-și închipuie că uh, un acord OMC cu, cu China sau cu uh, Rusia ar uh, aduce roade. Apoi mi se spune că trebuie să fie multilateral, pentru că uh, nu se referă la toată lumea, ci se referă la 50% din comerțul mondial. Și dacă protocolul de la Kyoto s-ar referi la 50% din emisiile de uh, gaze cu, cu efect de seră, eu uh, m-aș bucura foarte mult mai degrabă decât 26% ca, ca acum. Nu, nu, nu intră aici țările uh, care suferă de pe urma pirateriei cel mai mult, dar nici, uh, nici protocolul de la Kyoto nu este perfect. Înțeleg că uh, sunt unii care spun că, uh, că dore, sunt unii care doresc o altă abordare, dar, dar acum uh, există și unii care au păreri diferite în ceea ce privește schimbările climatice, dar asta nu înseamnă că trebuie să respingă protocolul de la Kyoto. Bun, acestea fiind spuse, uh, Eh, lucrurile devin interesante după mine. Cred că putem să ne eh, întâlnim la, pe un anumit pe o anumită lungime de undă. Am ascultat, eh, am ascultat multă lume, sunt foarte multe zvonuri, bineînțeles, se spun multe uh, lucruri nedovedite, dar sunt și lucruri, și eu când citesc documentul, când îi ascult pe alții, și pe mine mă deranjează. Formularea este prea vagă, uh, nu prea înțeleg exact ce înseamnă, nu pot să pun uh, degetul pe rană, să spun care vor fi consecințele și atunci și pe mine mă deranjează acta. Noi am uh, analizat uh, și am discutat la, la PP acta și suntem de părere că e nevoie de certitudine juridică în legătură cu două aspecte. Ați spus, ați vorbit despre asta, Uh, scară comercială, nivel comercial, ce înseamnă domeniul comercial și care vor fi consecințele mă scuzați, ce înseamnă întreprinderi, care vor fi consecințele și articolul 27, tot așa, în ceea ce privește circum, în ce împrejurări uh, trebuie operatorii de rețea, operatorii de internet să ofere informații cu privire la utilizatorii lor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. De pildă, în ce împrejurări ar putea uh, cineva o, dintr-o țară terță să ceară unei instanțe europene să întreprindă o anumită acțiune. Pentru mine nu e clar asta. Bun, dar dar ce perspective avem dacă ucidem acta? Nu vom atinge scopul principal. Eu zic să nu ucidem, să încercăm să o să întoșim. Uh, dar uh, un, un înțelept ar spune, nu puteți să îmbunătățiți, Parlamentul European nu poate spune decât da sau nu, nu putem să adoptăm un regulament, nu putem să propunem un regulament care să prevadă aplicarea și așa mai departe. Sau, ca, sau care să definească deprinderile comerciale. Dar noi nu putem să facă asta și a, să facem asta și asta e o problemă. Și cred că cel mai cinstit ar fi ca într-o astfel de situație ar fi să trimitem mingea înapoi la ne- cei care au negociat acest acord, cei care ne-au dat acest acord și le spunem nu ne place, nu ne, place, nu ne plac lucrurile astea ABC și după aceea ni se, va, ni se va spune nu se poate renegocia, nu se poate face nimic, nu se poate însănătoși nimic. Am mai auzit asta de câte ori nu ni s-a dat un document, un document spunându-ne ziceți da sau nu, dar nu puteți să schimbați, nu puteți să modificați nimic. Dar eu cred că dacă, dacă e voință, e și putință. Uh, deci, atunci, dacă noi dăm dovadă de răspundere uh, în contextul combaterii piraterii, atunci ar trebui să uh, punem degetul pe probleme, să spunem Comisiei și statelor membre că uh, nu putem adopta dacă nu, nu dau dovadă de siguranță juridică în câteva, pe câteva puncte. Și apoi să vedem ce ne răspund. Dacă nu, nu fac ce trebuie, atunci da, sunt de acord să facem ce trebuie. Dar acum ar fi greșit să spunem, haideți să ucidem acta, fiindcă nu am pune punctul pe ei. Vă mulțumesc, Nicola uh, Rinaldi, următorul raportor din umbră de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, joia trecută, ne-am întâlnit la grup uh, și am discutat uh, pe îndelete despre acta. Pe noi ne îngrijorează foarte mult acordul. Uh, ne interesează foarte mult combaterea contrafacerii, dar și unitatea noastră la grup. Deci am mers pas cu pas, am încercat să ascultăm toate pozițiile exprimate în, uh, la grup. Până la urmă am hotărât să votăm împotriva actei, să respingem acta. Să sprijinim, deci, poziția raportorului. Acesta a fost acordul uh, la grup. Astăzi am avut o conferință de presă prezidată de domnul Verhofstadt, președintele grupului, în prezența tuturor raportorilor din umbră de la ALDE, din toate comisiile, inclusiv uh, persoane care până acum aveau o abordare constructivă, um, pozitivă, să spunem, față de acord și am solicitat comisiei să retragă poziția, ă, să retragă acordul. Altfel, am spus că vom vota împotriva acordului. Am ă, discutat și despre această opțiune, și anume că am putea să cerem o renegociere a actei, dar am hotărât să nu cerem acest, să facem această solicitare. Noi am solicitat comisiei să ceară un nou mandat pentru acordurile sectoriale, pentru a um, putea include, pentru a putea combate contrafacerea cu instrumente mai potrivite, mai adecvate decât uh, acta. Dacă doriți, uh, vă pot spune mai multe despre poziția grupului meu și dezbaterile interne, dar aceasta este concluzia până la urmă și cred că toată lumea cunoaște argumentele. Uh, will be... Mulțumesc. Acum are cuvântul David Campbell, care locuiește pe Sayed Kama. Sunteți aici? Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui din caput, uh, capul locului să spun că eu nu am niciun interes pecuniar, eu, am, uh, eu sunt scenarist, am scris șap, uh, cinci scenarii și înțeleg de ce se dorește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, fiindcă nu doresc ca filmele mele să se vândă pe nimic. Dar deocamdată n-am primit niciun ban, deci nu am interese pecuniare, dar într-o zi o să vedeți, scenariul meu va fi ecranizat și mă rog, până la untă să, să vedem ce se întâmplă cu acta. Cu toții dorim să existe protecție și să se combată prin bucătăria, Dar detaliile sunt problema. Așa cum spunem noi, diavolul rezidă în detalii în engleză. Iar problema este că suntem nemulțumiți de o mare parte a textului, de detalii din acest text. Și eu trebuie să vă spun că am mai multe întrebări decât răspunsuri. Știu că e doar de, vorba doar de un proiect, dar ce se întâmplă dacă textul, ă, acta va fi respins? Negocierile continuă sau ă, gata, s-a terminat? A doua întrebare. Dacă Uniunea Europeană respinge acta și o semnează America, Australia și alții de pe lista aceasta, atunci ce înseamnă că uh, vom avea un exod de materie cenușie din industria creativă, vor pleca din uh, artiștii din Uh, Marea Britanie și Europa uh, pentru a se instala în aceste țări care au semnat acta. Nu cred că se va întâmpla acest lucru, e o chestiune mondială, dar dacă, dacă nu beneficiază de protecție artiștii noștri în Uniunea Europeană, în Marea Britanie, atunci va fi un dezastru pentru economia noastră, fiindcă, așa cum spune uh, raportorul, drepturile de proprietate intelectuală sunt uh, foarte importante pentru toate economiile noastre, pentru Marea Britanie mai ales. Deci sunt foarte multe întrebări și e nevoie de asigurări, mai ales uh, uh, sondez starea de spirit a uh, circumscripției mele și mi se spune că avem nevoie de protecție, într-adevăr, dar mm, spun alegătorii mei, nu suntem convinși că acta ne oferă această protecție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Amelia Anderzote de la Verzi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc suedeză. Vă las ceva timp să vă puneți căștile. La verzi, verzii eh, se bucură foarte mult că domnul eh, David Martin a hotărât să recomande Parlamentului respingerea acestui acord. Încă din capul locului era limpede că se pun mari probleme de transparențe în ceea ce privește gestionarea actei de către comisie. Noi am acționat în consecință, declarând că negocierile se, de- se derulau prost și că trebuia neapărat să fie abordate problemele legate de protecția drepturilor nemateriale. Era vorba de posibilitatea posibilitățile viitoare legate de comunicarea cetățenilor de democrație, libertatea de exprimare și viitorul pieței digitale. Verzi, um, Alianța Liber uh, Europeană, vor uh, sprijini poziția raportorului. În egală, de măsură, în egală măsură suntem de părere că este interesant faptul că raportorul caută noi soluții pentru uh, protecția drepturilor intelectuale. Se poate, până la urmă, să ajungem la diverse propuneri de soluții. Dar trebuie să ne punem uh, întrebarea, întrebări fundamentale care țin de ocrotirea drepturilor de proprietate intelectuală. Este important să ne revizuim poziția în Uniunea Europeană și, în egală măsură, poziția noastră față de părți terțe. Suntem de părere că domnul Martin vorbește despre sancțiuni penale pentru activități pe internet, pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și este foarte important să definim foarte clar cadrul acestui acord. Trebuie să știm foarte clar ce protecție dorim să acordăm cetățenilor, cetățenilor noștri și ce drepturi dorim să ocrotim pentru a evita consecințe neprevăzute sau, sau interpretări neprevăzute ale acestui acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc, David! și noi o să susținem această poziție. Mulțumesc foarte mult! Să deschidem acum discuția pentru membrii comisiei noastre sau de la alte comisii, dacă e nevoie. Dat fiind că s-a înscris multă lume la cuvânt, o să dau drumul la cronometru, maxim 3 minute. Bert Langen. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima săptămână, grupul social-democrat a discutat uh, propunerea lui David Martin și pot să vă comunic că cu o majoritate foarte clară am votat pentru această propunere. Vom susține deci această propunere, socialdemocrații vor vota pentru raport și deci împotriva acordului ACTA. Decizia știți că nu a fost ușoară, am analizat acordul și vreau să completez la ceea ce a spus David Martin două puncte. Dacă vorbim despre ACTA, vorbim de fapt despre o serie de state și despre cei care sunt uh, producătorii pirateriilor celor mai mari nu sunt de fapt menționați aici. Acesta este prima critică foarte mare și de aceea uh, se face o coaliție a celor care vor să participe și ceilalți care de fapt nici măcar nu vor să participe nu sunt acuzați, dar mai există și țări intermediare care nu sunt sau nu sunt cu priv- la, nu pot să-și spună părerea despre consecințele acta și sunt deja afectați. Deja acum sub, uh, sunt uh, păstrate, de exemplu, medicamente generice în porturi care nu erau destinate uh, țărilor noastre, ci care erau doar în tranzit. Aceste tendințe nu ar trebui să fie întărite printr-un astfel de acord, ci din contră ar trebui să încercăm la nivel internațional să găsim un acord care să fie rezonabil și să atingă toate statele. Deci, dacă înțeleg eu, acta nu va aduce un progres aici și nu va face decât să cimenteze o diferență. Întrebarea este, de fapt, acta aduce cu sine un progres sau, de fapt, nu face decât să cimenteze ceea ce trebuie, de fapt, restructurat. Aici mi se pare mie că există problema cea mai mare și am ajuns deja la categoria probleme. În Uniunea Europeană nu avem încă o adevărată mm, gestiune a dreptului de proprietate intelectuală. De fapt, este total pervers să semnezi mai întâi un acord internațional și după aceea în septembrie, dacă Comisia face o propunere pe tema uh, protecției drepturilor uh, intelectuale, proprietății intelectuale în uh, lumea digitală, să votăm poate și asta. Este exact pe dos. Mai întâi trebuie să găsim o protecție a dreptului de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană și după aceea putem încheia un acord internațional pe această temă. Și sper cu adevărat că în septembrie să vină o propunere de la Comisie, pentru că chiar și în cadrul Uniunii Europene există consecințe foarte ciudate. De exemplu, în Germania s-a dezvoltat o adevărată industrie împotriva folosirii piratate a muzicii și a, um, și a downloadării anumitor texte și, per, de exemplu, tineri care și-au uh, descărcat o poză, câteodată trebuie să plătească sute de mii de euro și nu pot plăti nici măcar o zecime din acestea. Uh, Dar aceasta nu este decât o, un transfer al chestiunilor de drept uh, de juridice în sfera privată și aceasta nu se poate întâmpla în legătură cu dreptul de proprietate intelectuală care nu este încă reglementat. Mai întâi trebuie reglementat acesta și după aceea putem să-i spunem Comisiei ce e de făcut la nivel internațional. Mulțumesc, spune președintele și acum Pavel Zaleschi de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și raportorului nostru care arată că protecția drept copyright-ului, a drepturilor de proprietate intelectuală, sunt un punct foarte important. De asemenea, colegul a decis că acest document, adică acta, nu ar trebui să fie de, aprobat de către Parlamentul European. Colegul meu, Fielner, a menționat care sunt aspectele care ne-au făcut să avem atât de multe dubii și eu cred că aceste aspecte ar trebui să fie schimbate, ar trebui să fie renegociate. Acesta este un moment extrem de delicat în discuția noastră. Acta s-a dovedit a fi o problemă mai mare decât doar cea a protecției eh, drepturilor și proprietății intelectuale. Se vede că proprietatea intelectuală ca atare și conceptul acestei, așa cum a fost el eh, moștenit din eh, secolul XIX, mă refer la Convenția Bern, trebuie restructurat. Acum însă nu mai poate fi aplicată ca atunci, pentru că avem internetul care a schimbat întreaga logică de schimburi de opinie, a schimbat întreaga logică uh, de opinie și trebuie să ajustăm legea noastră la noua logică. Eu înțeleg că aceasta însă nu s-a întâmplat chiar de la început, însă înțeleg abordarea Comisiei Europene, pentru că, de fapt, noi nu criticăm Comisia Europeană, ci criticăm acordul ACTA. Proiectul inițial care a ajuns pe masa negocierilor a fost cât se poate de inacceptabil și nu era deloc în, în linie cu legislația noastră, iar Comisia a făcut tot ce a putut pentru a elimina aceste elemente negative. Însă, în acest moment, trebuie să spunem că acta a murit Comisia ar trebui să își retragă propunerea din fața Parlamentului European. Este evident pentru toată lumea că nu are rost să continuăm cu acest uh, document uh, pentru că este o pierdere de vreme. Sunt de acord cu domnul Lange care spune că Comisia trebuie să pregătească o nouă propunere în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală și protejarea sa, extinzând uh, așa numitele drepturi, iar apoi acest nou concept ar trebui să fie inclus în uh, legislația europeană și numai după aceea putem să începem negocierile pe tema proprietății intelectuale pe internet. Și între timp, cred că propunerea ALDE de a crea un mecanism de protejare a dreptului de proprietate intelectuală sau uh, așa numitele trademarks, trebuie să discutăm mai departe de această propunere. Cred că concluzia este după cum urmează. Acta ar trebui să fie retrasă din fața Parlamentului European, ar trebui să ne pregătim un nou concept al uh, proprietății intelectuale, permițând folosirea internetului și apoi după aceea trebuie să începem negocierile internaționale pentru a proteja acest nou concept de proprietate intelectuală. Mulțumesc! Thank you very much. <clears throat> Mulțumesc. O să respect timpul pe care mi l-ați acordat. În primul rând, eu cred că critica pe care am auzit-o împotriva concluziilor coordonatorilor, adică să votăm împotriva acordului ACTA, nu este chiar justificată. Coordonatorii au arătat foarte clar că nu principiul falsificării proprietății intelectuale este subiectul uh, avizului său, ci a arătat că există un acord uh, reciproc uh, între toate părțile implicate pe principii. Însă argumentul său este că, de fapt, lucrurile nu sunt bine terminate și acest proiect de acord sau de tratat încearcă să facă prea multe deodată, încercând să includă aspecte foarte diverse și făcând o analogie între o proprietate fizică și proprietate intelectuală, care are el dreptate, nu pot fi comparate. În al doilea rând, este vorba de un tratat legal care încearcă să combată fa frauda, falsificarea, contrafacerea și într-un proces penal, cineva trebuie să, care intră într-un proces penal trebuie să știe care sunt liniile după care acționează. Iar uh, aici nu se definește foarte clar proprietatea, este definită o activitate comercială sau un act comercial. Într-un astfel de caz, printr-un exemplu foarte simplu, David a ridicat dubii despre un act cât se poate de simplu întrebându-l pe colegul său dacă, ce s-ar întâmpla dacă respectiva proprietate este dată mai departe. În al doilea rând, critica afirma că este mai bine să ai ceva decât nimic. Și voi încheia cu acest argument. Argumentul care se dădea era în procente. Se spunea că ar fi o mare reușită dacă acest tratat ar fi putut fi votat pentru a acopera 50% din comerțul mondial, dar aceasta induce în eroare. Și de ce induce în eroare? Pentru că nu e vorba de procentul uh, comerțului mondial care trebuie să fie analizat, ci procentul de piraterie în cadrul acestui uh, comerțului respectiv. Dacă acesta se află în afara pirateria se află în afara celor 50%, adică la țările care nu sunt semnatare și acele au de fapt cel mai mare procent de contrabandă și contrafacere și piraterie, atunci legea ca atare este greșită în construcția sa chiar. Deci, nu este chiar corect să spunem că ar trebui să avem ceva mai bine decât nimic și că cevaul acesta acoperă 50%, pentru că nu este un argument corect. Argumentul trebuie să fie, și încheie așa, spunând că pirateria în cadrul acestor 50% trebuie să fie măsurată, care a fost măsurată și se ridică la 14% din 50%. Pirateria cea mai mare se întâmplă în țările care nu vor semna acta și îmi pare rău că am zis că închei și de fapt am vorbit un pic mai mult. Mulțumesc! domnule președinte. Mulțumesc. Simon Busutil are cuvântul acum din partea Comisiei Libe și PP. Unde sunteți? Aici. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, vin uh, să vă prezint perspectiva LIBE. Știți că Comisia LIBE pregătește în momentul de față un aviz la articolul 36 al regulamentului de procedură care prevede ca uh, comisia noastră libe să pregătească un aviz pentru a verifica dacă un document, o lege, un tratat este în uh, conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale. Asta este ceea ce se întâmplă acum. Avem o întâlnire mâine pe tema ACTA. Când s-a adoptat acest aviz, uh, acesta va fi obligatoriu și va fi uh, așadar reținut într-un raport al Comisiei INTA pentru că vom da acest aviz Comisiei INTA. Nu este încă clar care sunt concluziile Comisiei INTA uh, libe, dar se pare că s-au găsit câteva concluzii în legătură cu acta. Și deci, eu cred acum că această uh, informație este deja împărțită de, și susținută de către toată lumea. Supraveghetorul datelor din Europa a ajuns la anumite dificultăți chiar el cu acest acord, iar întrebarea care se pune este, în momentul în care am găsit că sunt probleme cu acta, ce facem? Votăm împotriva acestui acord imediat sau încercăm să îl modificăm mai întâi? Asta este alegerea cu care trebuie să ne confruntăm acum. Foarte mulți colegi au vorbit de omorârea acta imediat. Cealaltă opțiune este să încercăm să o corectăm, să-l corectăm acest acord și colegul meu a spus acest lucru înainte, colegul meu Fielner. Cred că există totuși uh, o justificare pentru a continua în acest sens și vreau să vă dau câteva exemple. În primul rând, uh, se poate schimba acest acord prin îndepărtarea părților care nu ne plac și lăsând doar părțile care ne plac. Mulți colegi sunt de acord că combaterea contrafacerii este un lucru pe care trebuie să-l susținem. Dacă nu schimbăm uh, acest acord, sunteți liberi să votați împotrivă. Deci, dacă încercăm să corectăm acest acord, măcar încercăm să-l modificăm într-o manieră constructivă, dar totuși ne lăsăm dreptul să votăm împotriva acordului oricând vrem. Poziția noastră de negociere ar fi și mai puternică cu partenerii noștri internaționali, dacă am încercat să facem așa, decât să ne omorâm singur tratatul și trebuie, trebuind să începem de la zero. Și în final, odată cu acordul PNR, am făcut exact același lucru. Comisia Europeană a venit la noi cu o propunere de uh, acord PNR pe care îl negociase cu Statele Unite exact cam în acest moment anul trecut. Noi am fost așadar confruntați cu acest acord PNR, iar serviciile juridice ne-au spus că acest acord încalcă drepturile omului. Ce am făcut? Am făcut, am cerut Comisiei să se întoarcă la, în Statele Unite și să renegocieze acest acord pentru ca să se asigure că nu mai încalcă drepturile omului. Am putut să fi omorât imediat acordul PNR anul trecut, dar totuși n-am făcut asta. Am cerut comisiei să renegocieze acordul și săptămâna trecută a fost adoptat acest acord cu o majoritate impresionantă de către Parlamentul European săptămâna trecută, așadar. Deci avem acum opțiunea să votăm împotriva lui sau să-l modificăm. Eu cred că abordarea logică și rațională este să încercăm să-l modificăm mai întâi înainte să-l omorâm. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniel Caspani, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să-i mulțumesc, uh, mai ales uh, antevorbitorului meu, pentru că sunt de acord cu el. Suntem de acord cu toții că există puncte slabe ale ACTA, dar totuși ar trebui să fim sinceri unii cu alții. De ce există ACTA? Există pentru că țările de, producătoare de contrafacere nu fac parte nici din OMC, nici din partea VIPO, nici din partea uh, um, altor uh, instituții și n-au fost gata să vorbească cu noi despre această temă. Dacă este așa, atunci trebuie să ne explice cineva de ce de mâine lucrurile trebuie să fie diferite. Nu are niciun sens, pentru că pierdem 10-15 ani suplimentari uh, pentru că, de fapt, de atâta timp ne ocupăm de acest subiect, înainte să fi început chiar cu acta ca atare, încercăm să combatem pirateria produselor, încercăm uh, să luptăm, dar degeaba pierdem timp și în ceea ce privește locurile de muncă, și în ceea ce privește produsele și protecția consumatorilor noștri. Iată de ce cred eu că aceasta nu este un răspuns foarte bun și anume să tăiem cu totul acta acum, ci trebuie, după cum a spus și antevorbitorul meu pe bună dreptate, să încercăm mai întâi să reparăm acest acord. Argumentele sunt destul de evidente, eu zic că mai ales în Parlamentul European trebuie să rămânem sinceri. Așa s-a întâmplat și la alte mari proiecte, la schimbările climatice, la protocolul de la Kyoto. De fapt, poluatorii uh, cei mai importanți nu participă la acest acord. Ia spuneți-mi, SUA participă sau China participă la acordul de la Kyoto? sau India și totuși iată că semnăm totuși protocolul de la Kyoto pentru că suntem convinși că cineva trebuie să înceapă să facă pașii corecți în direcția corectă și așa se întâmplă și la medicamente, dragi, da, medicamente, îmi cer scuze, dragi colegi. Bineînțeles că este o problemă când medicamente care sunt absolut necesare urgent sunt deja blocate în porturi astăzi în loc să fie transmise mai departe. Și așa cum a spus-o și colegul nostru, sigur, trebuie să-l corectăm. Oare acta ar înrăutăți situația? Nu, pentru că acta nu este un acord împotriva medicamentelor generice, ci este împotriva medicamentelor falsificate. Dragi colegi, este mai bine, deci, atunci ca la bolnav de exemplu, din Africa, să ajungă medicamente falsificate care sunt foarte frumos ambalate, dar n-au nicio substanță activă, care au adus bani enormi și profite, profituri persoanelor care le-au vândut, dar care n-au nicio, nicio un efect, care oamenii le iau și totuși mor? Sau nu este mai bine cumva să încercăm să ne asigurăm că acești oameni vor putea avea o îngrijire cu generice, cu medicamente și să combatem criminalitatea și pirateria în acest context. Iată de ce eu lupt pentru ca comisiei să îi oferim rezervele noastre, să le formulăm foarte clar, dar să-i dăm și ocazia să tragă concluziile care trebuie, pentru că există nevoie, nevoia de corectură, dar nu este nevoie să oprim totul de astăzi pe mâine și să începem de la zero, pentru că aceasta nu este o politică responsabilă. Mulțumesc! Um, finally myself. <laughs> well, I won't repeat myself. Uh, this is the first time. Și în încheiere eu nu o să repet nimic ce am mai spus înainte, pentru că nu este prima dată când am discutat acest subiect, fără să ne gândim la atelier. Nu, și nu o să mai repet argumentele mele, dar o să profit de ocazie pentru a spune um, două întrebări. Una nouă, Parlamentului. Este posibil, din punct de vedere juridic, și acceptabil din punct de vedere politic să votăm un acord under consideration of the ECJ. Because as you know, the Commission referred these agreements care a fost transmis de Comisie Curții Europene de Justiție și această curte trebuie să spună dacă acordul este în conformitate cu tratatele, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale, sau nu. Oricare va fi decizia curții, fie lăsăm curtea fără obiectul muncii dacă votăm împotriva acordului, fie votăm pentru un acord pe care curtea apoi îl va respinge. Eu cred că avem obligația măcar de a încerca să clarificăm lucrurile. A doua întrebare este următoarea. Pentru mine este clar că acta va fi respinsă de Parlament. Dacă se va întâmpla așa, și adresez această întrebare Comisiei, Aveți vreo idee despre felul în care se vor comporta ceilalți parteneri? Statele Unite și ceilalți parteneri la acest acord vor merge mai departe, lăsându-ne pe noi în urmă? Sau vor fi dispuși să renegocieze un acord cu noi? Nu e vorba de un acord bilateral, ci de unul multilateral. Deci de această întrebare este, din punctul meu de vedere, foarte importantă. Și pot să bănuiesc care va fi reacția celorlalte părți. Ele vor merge mai departe fără noi, este evident, dar poate Comisia are o altă interpretare a dispoziției în care se află părți, celelalte părți de acord. Cred că este important să avem un răspuns la aceste două întrebări. Prima depinde de noi, iar la a doua aș vrea să ascult răspunsul Comisiei. Prin urmare, dau uh, cuvântul domnului Jorgen Machado, reprezentantul Comisiei. și apoi reprezentantului Consiliului și al președinției daneze. Încep cu reprezentantul Comisiei. Aveți cuvântul, nu aveți tot timpul din lume. Pentru că mai avem 25 de minute până la finalul uh, ședinței, trebuie să dau ocazia și raportorului să încheie, deci să zicem maxim 7-8 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că am ocazia să am un schimb de opinii cu dumneavoastră pe acest subiect, pe acest tratat atât de important și atât de controversat. Aș vrea să încep uh, spunând, arăt, atrăgându-vă atenția asupra uh, ceea ce se menționează în raport și a spus și raportorul în această dupămează. ACTA se ocupă cu problema reală și crescândă a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală la nivel european. Aceste activități ilegale, la scară largă, provoacă daune economice enorme economiei noastre și uh, supun riscului sănătatea și siguranța cetățenilor europeni. După cum știți, în Europa avem un sistem cuprinzător de uh, punere în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Am conturat drepturile care pot fi uh, protejate și avem mijloacele pentru a le proteja. Am pus în aplicare acest program în statele membre, la oaltă cu autoritățile naționale. Când ne-am uh, liberalizat sistemul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, am ales și să păs- uh, asigurăm drepturile cetățenilor la liberă exprimare, protecția datelor și drepturile furnizorilor de internet și al intermediarilor care se ocupă de, cu date și bunuri protejate. Aceste două obiective sunt compatibile și chiar se susțin unul pe altul. Exact același lucru l-am reușit și cu ACTA. Ceea ce încearcă să facă Uniunea Europeană prin acest acord este să extindă acoperirea acestui sistem european al drepturilor de proprietate intelectuală dincolo de granițele noastre. Și părțile uh, pe care dorim să le extindem se referă la procedurile de punere în aplicare, nu la dreptul material. E un lucru important de notat. ACTA nu va cenzura internetul. Nu va mandata monitorizarea sau controlul e mail cetățenilor, al blogurilor lor sau al activităților pe care le împărtășesc celorlalți și nu va impune restricții asupra comerțului cu medicamente generice unul dintre principalele, una dintre principalele realizări ale Europei în aceste negocieri a fost să se, se, să se asigure că acta este un model foarte apropiat de sistemul european. În practică, aceasta înseamnă că Uniunea Europeană nu va trebui să aducă nicio modificare legislației actuale. Și aceasta înseamnă, la rândul său, că acta nu va avea consecințe neintenționate, colaterale, pentru că nu are cum, fiindcă ea nu uh, afectează dreptul de bază european. Majoritatea îngrijorărilor exprimate vis-a-vis -vis de acta se bazează pe uh, credința că titularii de drepturi pot invoca acta în fața instanțelor împotriva consumatorilor individuali, dar acest lucru nu este posibil. Ceea ce se aplică și se va aplica în continuare cetățenilor europeni nu este acta, ci dreptul comunitar. Acta nu va avea aplicare directă în Uniunea Europeană. Singurele norme care se vor aplica sunt cele care există deja astăzi în achiul comunitar și care vor continua să existe cu sau fără acta. Orice modificare a acestor norme va trebui să treacă prin acest Parlament, iar consumatorii europeni vor fi întotdeauna protejați de dreptul european. Și aici o să, mă, uh, o să răspund la una din întrebările adresate și la argumentul de a aștepta de noi propuneri de la Comisie privind protecția copyright-ului una nu are de face cu cealaltă și asta pentru că uh, acta nu se ocupă de dispozițiile privind uh, drepturile de autor uh, materiale, ci se ocupă de punerea în aplicare. Iar faptul că acta este prezentată și propusă nu împiedică Uniunea Europeană și această instituție ca în viitor să vină cu alte propuneri sau chiar să modifice achiul. Acta se referă doar la aplicare, iar, la, iar dispozițiile materiale sunt uh, stabilite în alte texte legislative. Trebuie totodată să ținem seama de faptul că acta nu are un mecanism de soluționare a disputelor. Interpretarea normelor acta în Uniunea Europeană va fi uh, controlată de Uniunea Europeană în sine și atunci argumentele că uh, unele dispoziții sunt vagi și interpretarea Uniunii Europeane poate fi pusă în, aplic- uh, în pericol pentru că va exista o interpretare diferită, nu are niciun impact, pentru că nu există un mecanism de soluționare a disputelor. Ceilalți au o interpretare, noi avem interpretarea noastră și atâta tot, fiindcă nu există un mecanism de um, arbitraj la mijloc. Acest exemplu se referă la această critică um, cu privire la caracterul destul de vag al uh, formulării. În afara riscului pe care am încercat deja să îl elimin, și anume că nimeni nu ne va impune o definiție a ceea ce înseamnă scară comercială, uh, această, acest termen, scară comercială, se folosește deja de multă vreme în Europa, în dreptul european, dreptul comunitar. Ea a fost definită de uh, oamenii de, de cercetători și a fost aplicată de instanțele noastre în sute sau chiar mii de cazuri și va fi aplicat în continuare, conform dreptului comunitar, cu sau fără acta. Obligația de a incrimina pirateria de drepturi de autor la scară comercială există deja în uh, acordul cu OMC din 1996. Deci, ea este deja aplicată de majoritatea statelor din uh, și de, cu excepția țărilor mai puțin uh, dezvoltate, care au ceva flexibilitate în acordul cu OMC. Acta conține măsuri de uh, incriminare penală doar în cazul încălcărilor grave făcute în mod voit și la scară comercială. Acest criteriu de scară comercială este foarte important și știu că nu avem timp, însă uh, Trebuie să știți că acest criteriu a fost deja interpretat în Uniunea Europeană, există deja în legislația comunitară, deci nu e un lucru nou care vine odată cu acordul ACTA. Știu că nu mai am timp, dar vreau să trec foarte repede peste două, trei întrebări care mi s-au adresat. Ce se întâmplă dacă Parlamentul European uh, respinge acordul? Uniunea Europeană nu va fi parte la acest acord. Avem nevoie de aprobarea Consiliului și de a Parlamentului. Uh, de ce nu facem acest lucru în OMC? Foarte bună sugestie. Am încercat să o facem. Și știți că Uniunea Europeană încearcă de ani de zile, dar acolo nu e terenul potrivit. Și atunci a venit cineva cu argumentul, dar semnând acta, nu vă adresați țintei potrivite, fiindcă majoritatea așa numitor uh, țări care produc bunuri piratate nu sunt parte din acta. Cel puțin 50% sunt în afara acta. Poate că așa e. China nu e aparte și multe din țările care produc bunuri, produc bunuri contrafăcute și piratate nu sunt parte la acta, dar nu trebuie să uitați că aceste produse piratate se vând pe piețele din țările dezvoltate. Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia. Țările care sunt parte la acta. Nu contează dacă sunt producători, uh, nu contează care țări sunt producători, ci care țări cumpără. Și, în sfârșit, vreau să mă refer la uh, supoziția că acta reprezintă o amenințare, amenințare pentru drepturile fundamentale. Este o acuzație foarte gravă și acest lucru trebuie să fie hotărât de Curtea Europeană de Justiție. De aceea Comisia a transmis acest acord în justiție și cel mai bine este să așteptăm decizia curții înainte de a lua noi înșine o decizie. Președintele, mulțumesc, să ascultăm și Consiliul acum. Uh, o să le fur câteva minute de la ei pentru că ele au fost ocupate de comisie deja. Cine vorbește în numele Consiliului? Vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Este un acord uh, comun, trebuie ratificat nu doar de Uniune, ci și de statele membre, care sunt membre ale Consiliului. Ce se întâmplă în acest sens? Ne poate spune Consiliul care este situația în ceea ce privește ratificarea tratatului la nivel național? Mai întâi, domnule președinte, stimați membri, președinția se bucură că are ocazia să vină în fața comisiei dumneavoastră în timpul dezbaterilor vis-a-vis -vis de acta pentru a ne putea prezenta viziunea vis-a-vis de acest subiect. Președinția cunoaște foarte bine caracterul delicat al acestui dosar și, al, și numeroasele temeri exprimate de opinia publică și de deputații Parlamentului European. Afa Consiliul pentru Afaceri Externe s-a reunit pe 16 martie anul curent și atunci a fost informat despre intenția Comisiei de a transmite acta Curții Europene de Justiție pentru a vedea dacă uh, acordul este compatibil cu tratatul, inclusiv în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, dreptul la informare, protecția datelor și dreptul la uh, proprietate intelectuală. În data de 4 aprilie, Comisia a hotărât în mod formal să trimită acta în fața Curții Europene de Justiție ca răspuns la numeroasele temeri exprimate. Pot să spun că salutăm decizia Comisiei de a trimite acta în fața Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție este singura în măsură să clarifice dacă, într-adevăr, acta este compatibilă cu tratatele Uniunii Europene. Consiliul așteaptă cu nerăbdare să primească avizul, decizia Curții Europene de Justiție care va veni odată ce curtea va fi avut suficient timp pentru a examina uh, cauza și uh, apoi va contribui la continuarea procesului. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, pot să vă inform că Consiliul a hotărât în data de 16 decembrie 2011, în unanimitate cu privire la semnarea acordului ACTA, Ceremonia de semnare a avut loc în Tokyo în ianuarie 2012. Dată fiind nevoia de a finaliza procedurile interne necesare, doar 22 de state membre au putut să se alăture Uniunii Europene la semnare. Restul uh, de 5 state membre ne-au spus că vor semna acordul odată ce vor finaliza procedurile interne și președinția ține, desigur, legătura cu aceste state membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru remarcele de încheiere după această dezbatere foarte bună. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că nu e prima oară când sunt uluit, dar nu de cealaltă instituție, ci de comisia noastră. Fiindcă vreau să vă reamintesc, dragi colegi, care a fost propunerea mea inițială și anume ca Parlamentul Euro- European să trimită acta în instanță să, va, să se vadă dacă este compatibilă cu tratatul și cu Carta Drepturilor Fundamentale. Iar uh, în timp în care eu voi întocmi un raport interimar care va analiza fiecare uh, chestiune, ce înseamnă măsuri uh, frontaliere și așa mai departe, ce instrucțiuni se trimit operatorilor de servicii de internet, în ceea ce privește scara comercială și așa mai departe și eh, s-a, s-a respins această propunere, cel puțin trei dintre colegii noștri au făcut-o. Și acum eh, ni se spune să analizăm acta mai amănunțit, eh, dar eu cred că am discutat, am discutat până n-am mai putut, s-a terminat, gata. <laughs> Și chiar s-a terminat, e gata îngropată. Deci, bun, acum uh, dacă luăm o hotărâre și hotărârea este, să spunem, nu actei, atunci, într-adevăr, uh, că șase dintre părțile contractante semnează, intră în vigoare. Deci, după mine, cred că sunt șase părți care semnează articolul 42, dacă nu mă înșel, permite renegocierea Uh, acordului, deci părțile semnatare port, uh, pot înainta amendamente acestui acord. Da, bun, poate, dar eu nu spun că așa trebuie să facem. Uh, am putea să respingem acta și să spunem răspicat de ce facem acest lucru. Comisia s-ar putea să considere că poate să ia să să um, încerce modificarea procedurii, dar asta nu, dar asta nu înseamnă că să, uh, ne, să facem așa cum am făcut cu registrul de date a uh, pasagerilor, unde comisia până la urmă face o propunere mai bună, dar pe termen scurt, dacă spunem nu actei în ceea ce privește statutul nostru de semnatar, gata, s-a terminat. Și cred că, uh, așa cum stau lucrurile acum, cred că trebuie să se termine. Bun, am terminat și în ședința noastră de astăzi. Calendarul, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, dacă vor fi amendamente, 8 mai la prânz. Pe 21 iunie vom vota, așa cum s-a anunțat. Mulțumesc foarte mult. Nu mai avem alte chestiuni de discutat astăzi. Mâine ne reunim din nou la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc! Really good debate, huh? No, no, no. Thank you.